Okay, uh, we just start. Uh, good afternoon, colleagues. Bună ziua, bine ați venit, stimați colegi. În primul rând să adoptăm ordinea de zi. Dacă nimeni nu are nicio obiecție la ordinea de zi, atunci o adoptăm. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în această după-amiază nu vom avea interpretare în daneză, croată și irlandeză. Și iar sesiunea de vot este stabilită pe mâine la ora 11.40. Vă rugăm să aveți uh, cartele de vot cu dumneavoastră aprobarea proceselor verbale din, de la reuniunile din 30 martie 2017, 26 septembrie 2016, 11, 12 iulie 2016. Dacă nu există obiecții la aceste procese verbale, atunci le aprobăm. Stimați colegi, Acest punct de pe ordinea de zi a fost uh, pus uh, în legătură cu subiectul legat de azil. Se face trimitere la declarația de la Malta din februarie 2017, în care Consiliul spunea că va accelera munca Consiliului cu Libia. E principala țară de plecare și de asemenea și vecinii săi din Africa de Nord și subsahariană. Trebuie să fie reduse sosirile migranților și persoanelor care își doresc protecție internațională prin intermediul rutei central-mediteraniene. Mai mult de 180.000 de sosiri, majoritatea din ele în Italia, au fost numărate în 2016 și de asemenea s-a înregistrat un număr record de persoane care s-au înnecat în Mediterană când porneau pe această călătorie de la începutul anului. Ca și consecință, declarația UE-Turcia a dus la o reducere semnificantă a sosirilor nereglementate în, Marea Mediter- în estul Mării Mediterane și e posibil să fie acesta un cadru pentru un aranjament similar cu guvernul din Libia. După declarația de la Malta, ar trebui să fie stabilizată Libia. Aceasta este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Mai ales, Uniunea Europeană ar trebui să-și aducă contribuția la construirea de capacități autorităților, să existe un control asupra terenului și frontierelor, terest, frontierelor maritime și trebuie să fie combătut, combătute activitățile ilegale. În declarația de la Malta există mai multe măsuri concrete. Astăzi ne vom axa pe două dintre ele, și anume sprijinul comunităților locale din Libia, mai ales în zonele costale, și apoi la frontierele Libiei pe rutele migratorii. Acolo trebuie să fie îmbunătățită situația socioeconomică a comunităților de acolo. Și de asemenea să încercăm să ne asigurăm că există capacități de recepție adecvate și condiții în Libia pentru migrați, pentru migranți. Acest punct e și sub competența Comisiei AFED. Colegii de la AFET au fost și ei invitați să participe la această reuniune. Aș dori să subliniez faptul că e o parte a muncii libe pe azil și de, politici de migrație. Săptămâna trecută, mai mulți membri libe au fost în Italia pentru a vedea ce se întâmplă pe teren și cum arată dezvoltările care au loc în ceea ce privește ruta mediteranean centrală. Am avut deja reuniuni cu directorul pazei de coaste europene și am discutat cu acesta despre combaterea traficului de ființe umane pe această rută. Așa că această comisie trebuie să analizeze și situația din Libia împreună cu colegii noștri de la Comisia AFET. În primul rând vom auzi o prezentare care va fi făcută de Medicine Sans Frontières, MSF, cu privire la situația taberelor de detenție din Libia, care este o cerere făcută de coordonatori, iar apoi vor exista două intervenții din partea Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă. Îmi face plăcere să îi urez bun venit doamnei Anne-Marie Luf, manager de program pentru Libia, și doamnei Inma Vasquez, reprezentant la Uniunea Europeană al Medicine Sans Frontières, Doamnă Luf, dau cuvântul pentru a ne prezenta un raport cu privire la situația centrelor de detenție din Libia. Aveți 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră astăzi. Lucrez pentru Doctor Fără Frontiere. Din 2015 am avut două vase de salvare pe Marea Mediterană. Salvam oameni din embarcațiuni care încercau să ajungă în Europa. Acolo am auzit cele mai teribile povești despre prin ce aveau aceștia de trecut în Libia. Astfel, noi ne-am hotărât să mergem în Libia, să începem un program acolo, astfel încât să-i ajutăm pe migranți înainte ca aceștia să încerce să traverseze Marea Mediterană. Acest lucru înseamnă că noi ne aflăm, noi avem un rol unic în a vorbi despre ceea ce se întâmplă în Libia, pentru că suntem singura organizație internațională prezentă acolo. Există și alte organizații, dar au doar personal din Libia și nu internațional și asta din cauza situației legate de securitate acolo. Suntem prezenți în aproximativ 10 centre de, de detenție în Tripoli și Izrata și discutăm cu deținuții zi de zi. Așa că am dorit să împărtășim cu dumneavoastră experiența noastră de pe teren, astfel încât să ajutăm Uniunea Europeană în luarea de decizii. Pe scurt, rutele de migrație din Africa de Est, Africa de Vest, așa cum le puteți vedea pe această hartă, toate drumurile duc în acest caz nu la Roma, ci la Tripoli. Așa că Tripoli pare să fie, sau cel puțin această parte a coastei libiene, pare să fie centrul pentru migranți. Centrele de detenție pe care le vizităm zi de zi, acestea nu sunt la fel, însă sunt asemănătoare pe multe puncte și sunt similare în ceea ce privește spațiul pe care îl au deținuții sunt foarte, foarte aglomerate. Oamenii sunt închiși în clădiri care nu au fost făcute pentru a primi oameni. Sunt, de fapt, niște depozite care au fost transformate, s-au adăugat niște unități sanitare în ele și oamenii sunt înghesuiți acolo și stau luni și luni de zile. Evaluarea noastră inițială a fost făcută acum aproape un an și atunci am descoperit că mai ales în aceste locuri, aveau mai puțin de o jumătate de metru pătrat, o persoană. Puteau să stea pur și simplu cu genunchii la piept, nu puteau să se întindă fără să îi atingă pe ceilalți. E foarte, foarte aglomerat. Nu există ferestre, nu circulă aerul. Oamenilor nu le e permis să își petreacă timpul afară, majoritatea timpului și îl petrec în interiorul clădirilor sunt numite centre de detenție, centre temporare de recepție, de primire, însă de fapt sunt niște depozite pentru oameni. Aceste condiții le-am regăsit în toate centrele de detenție. Vă puteți imagina ce se întâmplă când oamenii stau înghesuiți așa timp de săptămâni, luni și nu prea ies afară. E un teren foarte propice pentru boli și infecții. Am discutat cu oamenii de acolo, le-am oferit sprijin medical, oferim consultații, pot să vină la noi cu orice probleme de sănătate au și discutăm cu aceștia. Unii dintre ei ne spun că se află acolo de luni și lungi de zile, 10-11 luni, e o situație obișnuită. Nu știu de ce se află acolo. O parte dintre ei au vize valabile pentru a se afla în Libia. Au fost aleși în mod aleatoriu de pe stradă. O parte dintre ei au carduri mm, din partea ONU și totuși se află în aceste centre de detenție. Nu știu pentru cât timp se vor afla în centrele de detenție. Nu au niciun fel de mijloc de a-și influența situația, așa că se află într-o situație fără speranță. Situația este foarte, foarte dificilă. Economia din Libia depinde foarte mult sau să reformulez. E o afacere mare aceasta cu migranții. Acum, e o afacere profitabilă. Așa că situația e deja îngrijorătoare, pentru că vorbim de oameni, nu de bunuri, și iar acești oameni sunt tratați de parcă ar fi bunuri. Sunt vânduți, pot fi sponsorizați, se poate sponsoriza un migrant, adică se plătește o anumită sumă de bani pentru a lua pe cineva acasă. Acest lucru se întâmplă și apoi acești oameni sunt obligați să muncească, femeile sunt obligate să se prostitueze, bărbații să muncească. E o, un fel de piață de sclavie modernă. În această imagine puteți să vedeți în capătul camerei că pereții sunt umezi, Acolo își aruncă urina deținuții să se evapore pentru că nu au unde să meargă la toaletă. Iarna, devine, iarna vremea e foarte rece în uh, Tripoli, nu există încălzire de niciun fel. Da, există pături, însă e foarte, foarte frig, așa că aceste pături nu ajută. așa cum puteți să vedeți. Și bineînțeles că aceste pături, în aceste pături trăiesc mici animăluțe, cum ar fi păduc și așa mai departe. Puteți să vedeți aici și femeile și copiii care se află în detenție. Sunt, femeile sunt ținute separat de bărbați, au ceva mai mult spațiu, de obicei, însă nu suficient și există și mulți copii care sunt împreună cu mamele lor și chiar și nou-născuți și copii sub 5 ani. E o situație care le afectează sănătatea și și sănătatea mentală, această situație de detenție. Femeile care sunt însărcinate și copii mici nu ar trebui să se afle în centre de detenție. Însă e greu să discutăm despre această problemă cu autoritățile libiene, pentru că acestea nu au semnat Convenția din 1951. Un alt grup vulnerabil e cel alcătuit din minorii neacompaniați, cei care se află fără părinți, fără gardieni. Vedem mulți dintre acești copii, întâlnim mulți copii dintre aceștia și pe embarcațiunile pe care le salvăm în Mediterană, din nou un grup vulnerabil care este supus exploatării. Apa igiena în această circunstanță, așa că vă puteți imagina, nu e o situație prea plăcută. Nu există niciodată suficiente toalete. Chiar dacă există, acestea de obicei se află în afara celulelor în care sunt ținuți oamenii, iar aceștia nu pot să iasă. Așa că chiar dacă există unități sanitare, ei nu le pot folosi. Calitatea apei, cea care e destinată băutului e foarte proastă și nu există acces la săpun sau substanțe de curățare. Oamenii nu pot să-și spele hainele, nu pot să facă duș. S-au făcut eforturi pentru a distribui astfel de bunuri. Mai multe organizații au încercat să facă asta, nu doar noi, însă a trebuit și să spunem că în momentul în care organizația pleacă, reprezentanții organizației pleacă, asemenea bunuri sunt confiscate. Cum vă puteți imagina, aceste condiții nu sunt bune pentru sănătatea oamenilor și vedem ce impact au asemenea condiții asupra sănătății și sănătății mentale. Decese care ar putea fi prevenite. Aici puteți să vedeți în această imagine doi adulți subnutriți. E o problemă foarte mare pentru adulți, nu o întâlnim foarte des. Avem multe programe și în statele de unde își pornesc călătoria oamenii, vedem că există multe cazuri de subnutriție, dar foarte rar în cadrul adulților. Însă aici întâlnim această problemă de sănătate la adulți, iar în momentul în care aceștia sunt subnutriți, sunt foarte susceptibili și spre alte infecții și boli. Ce putem să facem pentru acești oameni? Când condiția lor este una foarte proastă, reușim să îi trimitem în spitale. Acum avem de a face și cu Um, felul în care arată sistemul sanitar în Libia, cu eșecul acestuia, pentru că din 2011 a existat un declin important în ceea ce privește serviciile care sunt oferite în spitale în Libia și există o lipsă de personal medical, așa că e foarte dificil să fie trimiși acești oameni, chiar dacă se află într-o stare foarte gravă. Sub nutriția vedem că aceștia sunt înfometați în mod deliberat, nu primesc suficiente alimente, am menționat deja această afecțiune, așa că nu o vom, voi mai repeta acum. Oamenii sunt ținuți în niște condiții oribile, sunt lăsați să moară. Această persoană e o persoană subnutrită care suferea de dia- diaree acută, a fost lăsată aici în această baie pentru trei zile. L-au lăsat pur și simplu acolo să moară. Vedem foarte multe infecții ale pielii, scabie, scabie varicelă, păduc și pureci. Există și infecții ale pielii din cauza um, impactului pielii cu combustibil. Și în combinație de combustibil și apă sărată se ajunge la aceste arsuri ale pielii. Și oamenii când sunt prinși sunt trimiși înapoi, fără tratament, în, central, în uh, centrele de dece- detenție. Vedem oameni care au fost bătuți. În orice centru de detenție a mers, vedem niște bute care stau într-un colț și sunt folosite pentru a-i bate pe oameni. Vedem și răni care pot fi corelate cu tortură natura în aceste centre. Există o violență extremă acolo și am auzit multe mărturii în acest sens. Ni s-a spus că e o situație foarte violentă. Atât asupra minorilor cât și asupra adulților. Și vedeți câteva imagini care ilustrează acest fapt. Cred că am reușit să vă ofer o imagine de ansamblu prin care să vedeți că situația migranților în Libia e foarte rea. Mesajul cel mai important pe care vreau să-l transmit e că migranții sunt o afacere bănoasă în Libia. A pompa și mai mulți bani în acest sistem nu face decât să înrăutățească situația. Nu va ajuta. Donarea de bani nu va ajuta în a îmbunătăți condițiile în care sunt ținuți oamenii în centrele de detenție. Soluția nu se află în Libia. Libia e o parte a problemei și acesta e un fapt pe care am ținut să vi-l împărtășesc. Și cred că mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Vasquez. Da. Pentru a face legătura între intervenția colegii mele, în Marie, și intervenția Comisiei și a SAE, vreau uh, să mă asigur că înțelegeți uh, bine situația în legătură cu progresele care s-au făcut în privința finanțării și uh, faptul că agențiile uh, mandatate de Uniunea Europeană vor avea independență deplină și uh, vor avea un mandat pe care îl vor putea exercita cu uh, imparțialitate. Acum veți ști mai multe despre cum se poate monitoriza mai bine situația cazurilor de solicitare de protecție inclusiv în cazurile de strămutare. Pentru că și despre relocare trebuie să se um, vorbească. De asemenea, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre analiza um, antrenamentelor care s-au făcut celor din pasa de coastă libiană. Mulțumesc uh, foarte mult. Îi voi da acum cuvântul domnului Popovski de la Comisie pentru șapte minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Situația din Libia trebuie să fie considerată o criză mixtă de migrație, ce nu privește doar uh, refugiații. Atât uh, migranții cât și refugiații au nevoie acute de asistență și protecție. Um, avem obiectivul comun de a asigura protecție maximă. Obiectivul nostru la nivelul Uniunii Europene este în primul rând să salvăm vieți. Ruta mediterană centrală rămâne în continuare foarte periculoasă și foarte activă, în special în ultimele câteva săptămâni s-a văzut acest lucru. Totul depinde, în primul rând, de condițiile meteorologice. 4500 de vieți s-au pierdut din 2016. Avem, uh, este absolut uh, obligatoriu să-i putem uh, salva pe cei care sunt forțați să se îmbarcheze pe bărci supraaglomerate care nu sunt adecvate acestor tipuri de călătorii. Acest lucru a făcut parte din obiectivele operațiunii Sofia și vor reveni la acest subiect. Obiectivul principal al operațiunii Sofia este să distrugă modelul de afacere al traficanților de ființe umane, lucru care nu se poate face la nivelul mărilor. Acest fenomen, din păcate, înflorește în Libia. De asemenea, dorim să oferim protecție imediată celor uh, pe care îi salvăm uh, din, de pe coasta Libiei și să le oferim condiții de trai decente. Reprezentantul uh, dumneavoastră în Libia, pe care l-am întâlnit uh, în Tunisia, în Tunis, uh, acum câteva luni, ne-a prezentat situația în, într-un mod care ne-a trezit la realitate. Dorim să facem și reintegrarea în țările gazdă. Încercăm să repatriem în 2017 până la 500 de mii de persoane, însă principala provocare reprezintă în continuare căile de acces. Dorim de asemenea să promovăm și crearea de alternative la centrele de detenție pe care le-ați văzut în sub forma unor adăposturi care să ofer, le ofere asistență celor mai vulnerabili dintre acești uh, refugiați și migranți. Este importantă și situația comunităților gazdă doar un procent uh, rămân în centrele de detenție, însă foarte mulți uh, ajung să locuiască în comunitățile locale. Noi dorim să oferim uh, oportunități care să aducă beneficii atât persoanelor strămutate la nivel intern, cât și libienilor, cât și celorlalți în aceste situații. Se vehiculează cifre diferite, dar credem că un milion de persoane ar putea ajunge să se oprească în, Lidia, în Libia. Există tipare de migrație regionale. Până acum persoanele veneau în Libia pentru a munci. Acum nu mai sunt locuri de muncă. Aceste două chestiuni, protecția și stabilizarea situației, reprezintă miezul programului nostru, care are un buget de 90 de milioane de euro. Un buget care tocmai a fost adoptat pe 12 aprilie. Este un uh, program pentru uh, fondul uh, fiduciar pentru Africa de Nord. Poate că cunoașteți suma de 200 de milioane. Acesta a fost bugetul care a fost uh, propus de comisie și aprobat de șefii de stat și de guvern uh, la reuniunea din Malta pentru intervențiile din 2017 din acest fond. Însă acum mă refer la programul specific pentru Libia, care reprezintă un prim pas și care va fi implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, ICNUR, UNICEF, programul ONU pentru uh, dezvoltare și uh, GIZ. Obiectivul nostru uh, este să ne asigurăm că până la cel târziu sfârșitul lui mai să semnăm contractul. Noi dorim să gestionăm mai bine fluxurile migratorii de la granițele țării, ceea ce înseamnă să pregătim mai bine autoritățile vamale și paza de coastă, pentru ca aceștia să poată face față traficului uh, de ființe umane, respectând regulile, tratând migranții și refugiații așa cum se cuvine, chiar dacă există lacune legale pe care le-ați menționat uh, și, uh, cum ați spus, Libia nu face parte din statele semnătare ale Convenției de la Geneva. Trebuie să Precizez că pregătirea pasei de coastă libiene a început în luna octombrie anul trecut. Procesul este în desfășurare. După cum știți, uh, Libia are instituții destul de fragile și uh, există două tipuri de pasă de coastă. Una care ține de uh, Ministerul de Interne și alta care ține de Ministerul de Apărare. Noi încercăm să implicăm ambele servicii. Comandanții ambelor servicii, de fapt, vin chiar mâine la Bruxelles pentru a discuta despre acest lucru. SEAI organizează o reuniune foarte amplă împreună cu serviciile Comisiei, încercând uh, să ne asigurăm că lucrurile se fac cu transparență și în condiții adecvate și vrem să ne asigurăm că fondurile sunt bine cheltuite. Într-adevăr, principala problemă rămâne în continuare accesul. Delegațiile UE operează din Tunisia, din Tunis mai precis. Nu se pot gestiona bine fondurile și proiectele dacă nu ești pe teren. Uh, Totul depinde de um, evaluarea situației din punct de vedere al siguran siguranței pe care trebuie să-l facă Secretariatul ONU. Noi nu putem um, lua în acest moment o decizie de a trimite personal în Libia, Libia pentru că nu um, avem încă o decizie a Secretariatului ONU. În încheiere, vreau să precizez că nu uh, analizăm situația din Libia și nu suntem implicați doar uh, în probleme legate de migrația. Nu uh, putem uh, face progrese în rezolvarea crizei migranților în Libia dacă nu uh, se îmbunătățește situația politică în această țară, iar aceasta va reprezenta în săptămâna și în viitoare o prioritate pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc. Îi voi da acum cuvântul uh, domnului Pantiroli de la SEAE, tot pentru șapte minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. După cum știți, situația în Libia nu se îmbunătățește, criza politică, de fapt, este din ce în ce mai rău și uh, situația um, siguranței se înrăutățește, ca și uh, situația în armata. După cum a spus și uh, domnul Paschi, obiectivul pe termen lung al UE în uh, Libia este să asiste acest stat în uh, stabilirea unui uh, unei țări stabile și democratice. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Trebuie, în primul rând, să promovăm democrația, să creăm instituții solide, iar progresele în acest uh, sens sunt limitate. Ne bucurăm, însă mai sunt multe de făcut. De asemenea, vrem să favorizăm crearea unui cadru instituțional uh, stabil și transparent alături de o societate civilă uh, la fel de solidă. Am propus patru linii principale de acțiune în ceea ce privește stabilizarea Libiei și anume să ne implicăm mai activ în încercarea galvanizării procesului politic și uh, în susținerea acordului uh, politic din Libia din decembrie 2015. Continuăm să susținem guvernul recunoscut internațional și încercăm să implicăm uh, toate părțile implicate și să le aducem la aceeași masă de discuții. Lucrăm îndeaproape cu ONU și susținem inițiativele țărilor vecine și organizațiilor regionale care sunt implicate în procesele uh, de mediere. Pe 18 uh, aprilie, împreună cu Uniunea Africană, ONU și Liga Arabă, eh, Libia a decis să permită organizarea unui nou format internațional care să permită tuturor actorilor libieni să se reunească. Așa cum spunea colegul meu, nu eh, ne implicăm doar în problemele legate de migrație. E important în acest sens să subliniem că UE oferă 120 de milioane de euro ca asistență bilaterale pentru a lucra la societatea civilă, sănătate, migrație, protecție și asigura susținerea procesului politic. De asemenea, încercăm să oferim asistență umanitară tuturor persoanelor afectate și tuturor persoanelor vulnerabile și grupurilor de persoane vulnerabile. deși susținem o soluție politică la criza din Libia, credem că împreună cu libienii putem să-i protejăm pe migranți și că dacă combatem traficul de ființe umane, acest lucru este în interesul tuturor, pentru că promovăm și stabilitatea afacerilor în timp ce salvăm și vieți. De aceea Uniunea Europeană a dezvoltat o abordare completă, cuprinzătoare pentru a gestiona fluxurile uh, migratorii din și în Libia. altul Comisariat al ONU pentru Refugiați este implicat în uh, încercarea de a îmbunătăți uh, situația centrelor de detenție. Tot mai multe persoane se îndreaptă către Libia, de aceea încercăm să sporim cooperarea cu vecinii de la sud ai Libiei și să sporim cooperarea între Libia și vecinii săi de la sud. În plus, antrenăm paza de coastă libiană împreună prin, uh, prin operațiunile Sofia și uh, Seahorse. În acest program de antrenament uh, sunt incluse și module referitoare la drepturile omului și la gestionarea corectă a migranților. Lucrăm uh, alături de autoritățile libiene. Uh, trebuie să ținem cont de faptul că acestea nu controlează întregul teritoriu, Însă uh, pla, pla, planificăm o, o uh, misiune uh, în domeniul justiției penale și încercăm să le amintim autorităților importanța încercării de a îmbunătăți condițiile în care trăiesc migranții în aceste centre. Realitățile de pe teren sunt foarte dure, uh, Situația de securitate este foarte precară, autoritățile nu controlează foarte bine teritoriul și uh, nu uh, există suficientă asistență din exterior. Mă opresc aici și vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu a fost o intervenție foarte optimistă. Mulțumesc. Voi începe prin a da cuvântul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 Important este ce putem face în termeni concreți. Neliniștea uh, din um, și situația tulbură din acea zonă afectează foarte mult Uniunea Europeană. Eu vin din Malta și uh, noi suntem atât de aproape de o zonă atât de tulbure, înseamnă că pentru mine problema aceasta este una foarte delicată și cred că merită să încercăm, uh, într-adevăr, să rezolvăm situația, pentru că nu dorim ca Libia să ajungă un um, stat eșuat, uh, precum uh, așa numitul stat islamic sau alte organizații similare. Nu vrem ca acestea să acapareze și mai mult în uh, această țară. Cred că a venit momentul ca Uniunea Europeană să aibă o abordare proactivă. Vreau să aplaud eforturile SAE și ale Comisiei în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că această problemă rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană. Noi trebuie să jucăm un rol important pentru um, a încerca să favorizăm discuțiile între părțile implicate din Libia. Experții din țara mea uh, care merg în Libia spun mereu că trebuie să mergem pe teren. Trebuie să subliniem faptul că nu există uh, alte opțiuni uh, viabile decât a găsi soluții la nivel local prin oamenii de acolo, de la fața locului. Și nu cred că trebuie să le spunem cetățenilor noștri că putem uh, încheia un acord uh, în Libia în curând. Trebuie să ne acordăm timpul necesar. Banii sunt importanți, însă nu uh, sunt răspunsul la toate întrebările. Eu uh, prefer ca concluziile trase de Consiliul European și Comisia Europeană și orice alt for să fie mai ambițioase și să, se, să ne luăm angajamente de a aloca fonduri mai multe și resurse mai multe pentru uh, Frontex, pentru uh, ca acesta să se implice în operațiunile comune uh, derulate în Libia. Trebuie să fim alături de libieni când încearcă să-și creeze un guvern. Și cred că trebuie să fim uniți pe această problemă, toate președințiile, inclusiv cea malteză actuală. Cred că situația din Libia este o... situația din lume este o consecință directă sau indirectă a ceea ce se întâmplă în Africa subsahariană și în Libia. Cred că trebuie să privim mai departe de Libia dacă vrem să ne asigurăm că aceste uh, ierne ale vrăjbilor noastre nu uh, mai umbresc multe veri. Thank you and, uh... Mulțumesc. Și acum doamna Birgit Zipăl are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi astăzi în germană și trebuie să vă spun că sunt cam lipsită de cuvinte și foarte cutremurată de ceea ce și cum discutăm noi astăzi aici. Trebuie să salvăm vieți, nu vrem să mai moară oameni în Marea Mediterană și de aceea nimeni nu trebuie să se mai urce pe bărci pe coasta Libiei. Însă chiar noi salvăm vieți când îi lăsăm pe oameni într-o situație în uh, tabere de refugiați, în centre de detenție în care nu există nici cea mai mică condiție minimă de igienă, în care unde oamenii sunt bătuți, unde sunt obligați la muncă forțată și la prostituție, aceasta este să salvezi vieți? Aud că nu putem să tolerăm ca Libia să devină un stat eșuat. Păi bun, dar, dragii mei, Libia este un stat eșuat în Libia nu există un guvern funcțional. Nu există nici măcar pentru o parte mică din uh, țară un guvern funcțional și când aud că există două paze de coaste care raportează față de două ministere, cred că nu există, de fapt, nicio instituție, fie că e vorba de restul unei alte administrații sau de o pază de coastă, care să nu fie afectată de bande criminale, de criminalitate organizată în acea regiune. Și în această situație noi venim să spunem, noi săracii europeni, săracii de noi, că migranții trebuie să rămână acolo, că nu e așa de rău de fapt, nu? Mi se pare că ceea ce discutăm aici este absolut uh, de nedescris, pentru că, de fapt, ne place foarte mult să discutăm în uh, tot felul de discursuri, să avem uh, retorică despre valorile Uniunii Europene și pentru ca să nu mai vină niciun uh, refugiat la noi, vom crea o coză, pază de coastă care, de fapt, nici nu există și vrem după aceea ca oamenii adică refugiații să rămână, vă rog frumos, în Libia, în condițiile pe care nu numai le-ați descris dumneavoastră, ci le cunoșteam și noi dinainte. Trebuie să ajutăm Libia, însă dacă vrem să fim sinceri, cu toate mulțumirile de rigoare față de Serviciul de Acțiune Externă, mi se pare că acțiunea vine cam târziu. Destrămarea statului libian ne interesează de-abia de când au ajuns acolo foarte mulți refugiați, care eventual mâine ar putea veni în Europa. Înainte, situația din Libia nu ne-a interesat deloc. Sau cel puțin așa, marginal și cred că am ajuns acum la un punct în care ar trebui să fim sinceri cu noi, trebuie să discutăm sincer despre ceea ce nu am făcut în trecut, pentru ca să putem trage învățămintele din ceea ce n-am făcut pentru viitor, pentru că Libia nu este singurul focar de criză cu care trebuie să ne confruntăm la ora actuală. Deci întrebarea e dacă trebuie să nu ajutăm deloc Libia. Se pare că 90 de milioane trebuie să fie disponibilizați pentru ca să fie susținute orașe și administrație în, uh, în Libia. Însă mă întreb ce garanții avem totuși că banii aceștia pe care îi trimitem pe oriunde o fi uh, va ajunge cu adevărat la comune și le va sta la dispoziție. Ce garanții vom avea că aceste 90 de milioane cu care trebuie să relansăm activitatea unor comune, nu vor fi epuizate de bandele criminale și că va continua traficul cu migranții ca până acum. Și întrebarea e dacă n-ar trebui să găsim pentru migranți o altă alternativă și apoi, fără provocarea mm, pe care o avem acum, să vedem cum putem să-i, să susținem, să-i ajutăm pe oameni ca să-și construiască singur un viitor uh, la locul acela. Deci mi se pare îngrijorător și groaznic în același timp să creăm impresia că am putea în viitorul apropiat să ajungem la un acord similar cu Libia ca și cu Turcia. La toate criticile pe care le merită acest acord cu Turcia, deși uh, criticăm foarte puternic uh, și cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, totuși în Turcia avem un guvern funcțional, iar în Libia nu este cazul deloc și mi se pare absolut ridicol și jenant ca noi, cel mai bogat continent din lume, cu 500 de milioane de locuitori și cu un, un bunăstare în toate regiunile, în comparație mai bune decât peste tot în, în acea regiune din Libia și în din zona respectivă, dar nu suntem gata să dăm mai multe fonduri. Mi se pare că este absolut jenant să discutăm, deci, acum despre cum ar trebui să rămână acești migranți în următorii 2-3 ani în Libia și să ne amăgim că vom cheltui puțin bani. Sigur, 90 de milioane nu sunt puțin bani, dar totuși față de ceea ce e nevoie e doar o picătură în ocean și totuși să, în continuare noi tolerăm ca oamenii să trăiască în condiții deplorabile și apoi uităm și uităm de ei în general pentru că nu sunt la noi și ne tot uh, liniștim conștiința că am făcut ce trebuia. Mie mi se pare de nesuportat uh, situația în care am ajuns acum. Mulțumesc! Uh, thank you. Uh, now I would like to give a floor for... Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul acum lui Sofie Indveld sau uh, cuiva care o reprezintă um, de la ALDE, pentru că nu avem coordonator, doamna, domnul Grisbeck. Da, mulțumesc. Eu mă bucur foarte mult să pot vorbi numele grupului sau numele oricui, dar mai ales ca persoană vreau să iau cuvântul aici. Poate că acei lideri șefi de stat și de guverne care consideră că trebuie să încheie un acord cu Libia, ar trebui să meargă câteva zile să petreacă câtva timp în taberele acestea, în centre. Și după aceea să-i întrebăm din nou dacă mai consideră că e o idee bună. Am avut un acord cu Libia și cred că era 2011 când am semnat acest acord. Berlusconi a oferit 5 miliarde de euro Libiei prin, uh, pentru aceleași scopuri pe care le discutăm acum și n-am învățat nimic de atunci acesta este rezultatul. Mi se pare titlul de aici foarte interesant. Implicațiile umanitare ale politicilor UE, acestea sunt consecințele directe ale politicilor noastre. Da, sigur, putem să arătăm cu degetul la Libia sau tot felul de persoane care greșesc, bineînțeles, dar acesta este rezultatul politicii noastre în domeniul uh, migrației. Și nu e vorba numai de această imagine aici, mi se pare că imaginile și poveștile acestea sunt deja de nesuportat. Am primit un raport de curând despre condițiile de detenție ai azilanților și refugiaților în weekendul acesta. Pop, pop, ă, papa, pe care nu, de obicei nu obișnuiesc să-l citez, s-a referit la ă, taberele din Grecia ca la ca la lagăre de concentrare. Sigur că toată lumea a fost foarte șocată de aceste cuvinte, dar eu cred că e clar ce a vrut să spună. Condițiile în care trăiesc oamenii, nu numai în Libia, ci și pe continentul nostru în general, sunt uh, absolut uh, abjecte, sunt inacceptabile. Ieri am citit, de exemplu, o poveste despre copii, fete de patru ani care au fost violate sistematic. Imaginați-vă dacă ar fi fata dumneavoastră. Asta este ceea ce se întâmplă în numele nostru, colegi. Și știu că în Parlament există un grad de consens um, totuși destul de înalt despre cum ar trebui să arate o soluție. Deja multă lume e absolut uh, îngrozită de politica aceasta, însă mi se pare de necrezut cum uh, liderii de stat și șefii de stat și de guvern vorbesc despre așa ceva ca de o soluție. Ar trebui să le fie rușine și mai ales acele, acel șefi de guvern care sunt pentru această politică. Și nu vreau să credeți că jignesc pe cineva, dar există șef de guvern care vorbesc despre valorile creștine din Uniunea Europeană. Asta este ceea ce se întâmplă în numele lor. Asta este o valoare creștină uh, eu nu cred că așa arată o valoare creștină. Eu cred că este fortăreața Europa, este rezultatul, poate nu a politicilor europene, ci a fortăreței Europa. Acesta este o, rezultatul unor alegeri politice și putem, de exemplu, să vorbim despre formarea pazei de coastă, să le explicăm despre convențiile de la Geneva. Sigur, foarte interesant. Chiar credeți că oamenii nu știu că există convențiile de la Geneva? Știu foarte bine că există, însă nu le pasă. Și de fapt, oameni, există oameni care își fac un ban bun din uh, traficul uh, cu migranți. Eu cred că Parlamentul nu ar trebui să accepte un lucru. Nu ar trebui să accepte ca politicile de refugiați și de azilanți să devină parte din politicile externe, pentru că atunci au ieșit din mâna noastră. Și mă bucur foarte mult că domnul Pontiroli este aici, dar nu e vorba despre dânsul, desigur. E vorba despre faptul că avem uh, trecere foarte lentă către un domeniu în care parlamentele Euro- naționale și Parlamentul European nu mai au nimic de zis. Eu zic că ar trebui să rezistăm acestor tendințe în Parlament și politica de refugiați și politica de azi, pentru azilanți sunt lucruri care țin de competența noastră și dacă există ceva pe care Parlamentul acesta trebuie să-l facă pentru a mai reduce mizeria de sus de aici, să uh, facem acest lucru. Ar trebui să avem uh, o politică comună de migrație și de azil. Știm că în Parlament, și repet aici propunerea mea de la început, acei uh, șefi de guvern care doresc să propună aceasta ca o soluție ar trebui să mai petreacă ceva timp aici uh, și în aceste centre și după aceea să întrebăm din nou dacă li se pare o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sargentini are cuvântul acum. Din partea verzilor, mulțumesc. Reprezentanții Mețean sau Frontier au pus o întrebare reprezentanților Comisiei și al SAE-ului. Au uh, înaintat o opinie care, cred eu, necesită un răspuns, adică să se folosească nu credem că dacă investim mai mulți bani în acest sistem o să rezolvăm ceva. O să finanțăm și mai multe practici frauduloase. Nu am auzit un răspuns la acest comentariu din partea reprezentanților instituțiilor și cred că ar trebui să primim acest răspuns pentru că eu zic că aici avem o mare diferență de opinie. Pe lângă faptul că combaterea um, traficului de persoane prin arestarea uh, traficanților s-ar putea să nu ducă la o terminare a acestei, uh, acestui fenomen, mai avem și această problemă. Dar mi se pare că purtăm o conversație ciudată aici în Comisia Libe cu două povești complet diferite și două realități complet diferite. Și încerc să înțeleg care, care va fi soluția dacă avem aceste două păreri și dacă vom avea cu adevărat de succes o politică în care să rezolve problema. Dacă formăm uh, paza de coastă din Libia, bineînțeles că trebuie să formăm paza de coastă vorbind despre drepturi fundamentale, despre drepturile omului, dar centrele de detenție nu sunt uh, cele organizate de paza de coastă și, de fapt, unele dintre ele nici nu sunt organizate de statul respectiv. Dacă noi vorbim despre autoritățile din Libia, deja aceasta e destul de ciudat, pentru că exact aici avem o problemă foarte mare. Avem autorități, nu o autoritate. Nu știm, de fapt, cine conduce această țară și nu suntem acolo atunci când se iau decizii cu privire la centrele de detenție. Iar aceste centre nu sunt nici măcar conduse de una din aceste autorități de care vorbiți, ci sunt, de fapt, conduse la nivel informal și nu avem nicio metodă de control. Așadar, după ce am auzit-o pe Birgit, pe Sofie, nu mai e nevoie să mai repet și eu ce au zis colegele mele, dar trebuie să încercăm, în mod evident, să ajungem la o înțelegere comună a ceea ce este eficient și a ceea ce nu este eficient. Și să-i lăsăm pe libieni să, între ghilimele, salveze oameni din uh, mare și să-i aducă pe mal, nu mi se pare că rezolvă problema. Nu înseamnă decât că îi aducem pe oameni în altă mizerie, îi uh, întoarcem la mizerie, mizeria din care vreau să fugă. Și, de fapt, atunci nu mai contează ce facem. Și am auzit o primă propoziție din partea domnului din dreapta, care vorbea Uh, de diferenția dintre statutul de refugiat sau, sau uh, cel de migrant. Trebuie să știm că aceasta este o chestiune de uh, drepturile omului și că trebuie să nu dăm apă la moară în fața traficului de persoane și a drepturilor omului. Mulțumesc. Acum ultimul coordonator din partea FDD e doamna Ferrara, dar, dragi colegi, vă rog Aș vrea să nu mai vă întindeți atât cu intervențiile dumneavoastră, pentru că la ora 4 trebuie să începem punctul următor de pe agenda în care avem invitați de la Europol. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna Ferrara. Eu cred că dacă încercăm o colaborare și parteneriat cu Libia în acest moment, este un lucru absolut surrealist. Dacă încercăm să continuăm uh, modelul acordului UE-Turcia, pe care l-am denunțat deja de mai multe ori, mi se pare că nu numai că nu este eficient din punct de vedere al rezultatului pe care îl obținem, dar și din punct de vedere al uh, ceea ce am obținut până acum. Respectarea drepturilor, valorilor europene nu s-a atins. Procedurile uh, care sunt uh, care procedurile noastre europene sunt de, de, de asemenea lezate și toate valorile, dar și după cum am auzit de la reprezentanții Mețean sau Frontier, Frontier am văzut că uh, nu e vorba de o investire mai, de mai mulți bani în aceste structuri pentru că nu funcționează. O situație așadar foarte dificilă pentru că e o problemă endemică aici și cu siguranță cu fonduri europene nu se va rezolva problema de bază. Am văzut de asemenea și după semnarea acordului UE-Turcia că nu au mai venit atâtea bărci în Grecia, însă au crescut foarte mult debarcările în Italia și au crescut de asemenea și, uh, a crescut și mortalitatea uh, prin înnecare. Uh, deci trebuie să încercăm să ne uităm în interiorul Uniunii Europene la o soluție și trebuie să găsim o politică și uh, un pachet de acte normative care să funcționeze. Discutăm acum din nou pachetul azilului și eu aș vrea să uh, cer un răspuns concret fie din partea serviciului um, SAE sau din partea Comisiei Europene la următoarea problemă. Există o dezbatere în curs, deja în ultimele zile s-a auzit mult despre operațiunile de um, căutare și salvare, o dezbatere care a, s-a lansat după audierea procurorului din Catania, pe lângă Comisia Schengen din Parlamentul European, care și după declarațiile făcute de către directorul agenției Frontex cu privire la rolul ONG-urilor în această problemă. Aș vrea să precizez că nu trebuie să tratăm uh, aceleași, toate problemele cu aceeași monedă și trebuie să facem o distinție foarte clară între ONG-urile care lucrează transparent și ONG-urile care nu prea se știe exact de unde se aprovizionează cu finanțare, așa cum a uh, explicat și Procuratura din Catania. după ce l-am ascultat pe Fabriciu Legeri, se pare că uh, există foarte multe persoane în uniformă și citez aici care seamănă foarte mult în uniformă, cu uniforma lor la, de, cu paza de coastă, dar nu sunt de fapt oamenii de la uh, paza de coastă al Frontex, uh, și se întâmplă astfel de abuzuri în părțile, mai ales de vest, ale Libiei. Deci vreau să vă întreb, ce fel de control aveți asupra uh, contactelor cu aceste forțe? Am spus că avem Eufor Med, Sofia, Triton, toate aceste operațiuni. Avem uh, acorduri cu o țară care nu este deloc uh, de bază și nu este stabilă. Deci ce fel de control avem pentru a verifica uh, cele spuse de către, de exemplu, directorul uh, Frontex, pentru a stabili relația dintre diferitele ONG-uri și uh, paza de coastă, de exemplu, din Libia, care sunt dificil de distins. Și cum facem acest control, mă interesează. Mulțumesc. Bun. Acum avem patru persoane încă pe listă și vă rog frumos să vă limitați uh, intervențiile. Doamna Chienghe, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă doare sufletul să văd aceste imagini și să aud tot ce ne-ați povestit. Poate că lipsesc chiar anumite informații din această relatare, însă ce vreau să spun că persoanele care sunt arestate pe stradă se, sunt arestate câteodată din cauza culorii uh, pielii și aceasta se întâmplă deja de mult timp. Persoane um, care sunt de culoare sunt arestate mult mai repede și sunt duse în centrele de detenție. Vă rog să mă um, corectați dacă greșesc, dar imediat după căderea regimului Gaddafi uh, s-a aplicat această practică până astăzi. Altceva, problem, problema traficului de organe, care se întâmplă în afara centrelor, dar întotdeauna tot în Libia. Și noi vedem că există. Vreau să plec de la aceste două probleme, pentru că am auzit deja de multe ori, atât de la Comisie sau de la SAE, că noi nu lucrăm pe migranți. Deci noi lucrăm, de exemplu, pe o situație, nu lucrăm pe o situație socială care este, de fapt, în colaps. Și dacă situația este așa, atunci uh, care este viitorul pentru cei care rămân în centrele de detenție și mai ales cine va supraviețui, ce viitor va avea, având în vedere că se vorbește de un număr foarte mare de persoane care pot fi retrimise. Uh, aș vrea să pun întrebarea aceasta și Comisiei și SAE-ului și anume vreau să știu care va fi viitorul acestor persoane, pentru că mie mi se pare absolut anormal să putem să salvăm oameni din mare și după aceea în momentul în care spunem că cel mai important uh, este uh, să salvăm viețile, după aceea să ducem persoanele în astfel de condiții de detenție, fie în afara centrelor și înăuntrul lor. Deci acordul nu trebuie să fie tocmai un acord de a duce persoanele în centrele de detenție, ci tocmai de a goli centrele de detenție. Aș sări peste partea pe care deja, de fapt, a anticipat-o colega mea prin intervenția ei, Laura. Se refera la tocmai formările în domeniul pazei de coardă, dar m-ar interesa foarte mult răspunsul la această întrebare, pentru că ar fi și întrebarea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Poliev are cuvântul acum. Mulțumesc. Doamnă președinte, eu nu sunt absolut de acord cu unele remarci care s-au făcut din partea unor colege care au vorbit înaintea mea. O să vorbesc foarte pe scurt însă. Eu cred că în Libia situația este foarte diferită de situația din Turcia și deci nu este facil, nu este ușor deloc să aplicăm aceeași schemă în Libia. Însă eu cred că până la urmă obiectivul acela trebuie să fie într-un context normalizat din punct de vedere politic și instituțional. Acordul UE-Turcia a produs, după părerea mea, cel puțin din perspectivă obiectivă, anumite rezultate pozitive, a spus-o și Laura Ferrara, au fost totuși blocate um, căile din Balcan de trafic, dar au crescut în același timp um, debarcările în Italia. Eu am fost împreună cu Barbara și cu alți colegi din Comisia Libe în Sicilia, la fața locului, pentru a putea să vedem cum funcționează sistemul italian. Am putut să vedem, de asemenea, și statisticile care ar trebui totuși să ne dea de gândit. E vorba de date care au fost externalizate de la profe, prefecturi, de la Siracuza și Garacuza, în, la care am fost concret, în, la Pozzalo și Augusta, în porturi, uh, am uh, mers să vedem care sunt realitățile din port, pentru ca să vedem care sunt fluxurile cele mai mari de intrări în, Eu- în Italia și de ce în Europa. În 2007 17, numai 5% dintre cei care au debarcat în Sicilia și deci în Italia uh, vin din noile etnii care sunt din, acum uh, parte din uh, planurile de relocare ale UE din punct de vedere al naționalităților. Deci uh, se registrează un procent de 5% al acestor naționalități. Majoritatea cazurilor sunt, uh, de fapt, migranți economici și nu refugiați. Și trebuie totuși să ne gândim la această problemă. N-ar trebui să trecem cu vederea aceste uh, probleme. Nu putem să trecem pe lângă șansa de a salva viețile umane, pentru că și uh, în Libia există probleme. După cum am văzut, avem um, un obiectiv prioritar pe care trebuie să-l stabilim, însă, în același timp, eu cred că trebuie să ne purtăm atenția și asupra unei îmbunătățiri a condițiilor de viață în uh, acele state din Africa din care condițiile, în care condițiile economice fac ca acești migranți să plece pentru că e vorba de situații foarte grave din punct de vedere economice, dar nu e vorba de o discriminare sau de război care să determină un flux de refugiați de acolo. Deci trebuie să ajutăm uh, statele care sunt în situații foarte dificile în Africa, dar nu putem să ne permitem în același timp să primim toate fluxurile de migranți care sunt atât de mari, mai ales când e vorba de migranți economici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul de Jung are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu voi vorbi foarte pe scurt pentru că s-au zis destule. Mai ales colegii de la S și de ALDE și uh, Vers cu care sunt absolut de acord. Trebuie să spun că acum câteva săptămâni m-am uitat la un document uh, clasificat care descria situația din Libia ca fiind absolut lipsită de speranță, aceasta din perspectiva încercării de a face ceva în centrele de detenție sau pentru protecția coastelor. O singură concluzie era în raport, nu putem face nimic. Am vorbit cu IOM-ul acum câteva săptămâni. Oficiul de migrație ne-a spus că nu se poate face nimic în viitorul apropiat și pentru că, de fapt, tribunalele din Libia a declarat nul și caduc acordul dintre Italia și Libia. Deci chiar dacă am vrea să facem ceva, ceea ce eu nu vreau, trebuie să spun că eu susțin uh, ceea ce au spus ceilalți, nu putem să ne permitem să avem un acord cu un stat eșuat. Chiar dacă am vrea însă să încheiem un acord, experții ne spun că nu se poate. De ce să continuăm așadar pe această cale care nu duce decât la dezastru? Aceasta e întrebarea mea. În al doilea rând, văd o tendință în care se încearcă delocalizarea către Maroc și Tunisia, pentru că Marocul și, Tunis- și Spania au deja un acord și, de fapt, de ce să nu trecem sarcina de la o țară la alta? Ce o să se întâmple atunci în țările respective, mă întreb. Poate puteți să ne spuneți ceva despre această tendință de care am auzit. Mi s-ar părea foarte periculoasă odată ce am începe să explorăm această opțiune care, după părerea mea, nu este o opțiune, mai ales în cazul Tunisiei. Și, în al treilea rând, îmi lipsește foarte mult în povestea aceasta o referire la politica UNHCR, pentru că cred că ar avea sens, din punct de vedere umanitar, să le dăm și lor un rol central, mai ales atunci când e vorba de reinstalare. Cred că putem avea programe de reinstalare pentru refugiați care să respecte drepturile omului, dar e nevoie de o abordare și din partea ONU și poate atunci mergem măcar un pic în direcția care trebuie. Mulțumesc. The last person, Mr. Ultima persoană, domnul Weidenhotter. Eine kurze Frage an das Podium. Äh, Mulțumesc, aș avea și o întrebare pentru experții noștri și anume cum vă închipuiți că va arăta situația în 2-3 ani? Cum vor arăta lucrurile dacă se continuă așa ca până acum? Eu cred că ar trebui să facem tot ce putem astfel încât să evităm această situație. Și cred că noi, cei din această instituție, ar trebui să fim mult mai activi, pentru că eu sunt de părere că ceea ce se întâmplă e absolut inacceptabil. Ceea ce am auzit astăzi e inacceptabil și avem o obligație ca reprezentanți aleși ai poporului european să fim activi în acest domeniu, să ne ridicăm vocile, pentru că dacă nu, vom, noi vom fi cei vinovați. Bine, vă mulțumesc pentru că am avut aceste întrebări numeroase. Ne va răspunde doar domnul Andrea Pontiroli de la Serviciul de Acțiune Externă. Mulțumesc, foarte pe scurt. Înțeleg că suntem în criză de timp. Voi încerca să răspund la o serie din, din întrebările adresate și la comentariile făcute. Mulți dintre europarlamentari au vorbit despre condițiile din centrele de detenție și dacă salvăm oamenii să îi trimitem înapoi în aceste centre de detenție. Cred că trebuie să clarific situația. În primul rând, operația Sofia a salvat peste 350.000 de vieți omenești. În al doilea rând, situația în centrele de detenție nu e una nouă și nu are legătură neapărat cu faptul că oamenii sunt salvați pe mare. Cred că anul trecut paza de coastă libiană a salvat câteva mii de oameni, dar știm că există până la un milion de oameni în Libia și în aceste centre de detenție. Și mulți au spus că, da, există o întreagă economie în spatele a ceea ce se întâmplă în centrele de detenție, dar și în grupurile care se ocupă cu traficul de ființe umane. Așa că trebuie să avem o abordare aprofundată. De exemplu, când vorbim, în, când lucrăm în sudul Libiei, în Ciad, în Niger și așa mai departe, în combaterea uh, traficul de ființe umane, nu încercăm doar să, să consolidăm controlele la graniță, încercăm să găsim alternative pentru comunități, pentru că multe din, din comunitățile locale sunt cele care supraviețuiesc doar pentru că, din punct de vedere economic, ele depind de traficul de ființe umane. Așa că nu ne dorim doar să creștem controlele la frontieră și să creștem prezența noastră acolo, ci avem și aceste alte alternative. Sunt eforturi pe care le facem în sudul Libiei, unde e și greu de ajuns și încercăm să facem toate acestea, să răspundem și la problemele legate de controlele la frontieră, dar și la problemele economice, să încercăm să găsim locuri de muncă alternative, mai ales pentru acei tineri care lucrează în aceste lanțuri de traficanți de ființe umane, care aduc profituri foarte mari. Când vine vorba de centrele de detenție, obiectivul nostru rapid, pe care vi l-am explicat și și colegul meu, domnul Popovski, vă vorbea despre el, este să îmbunătățim condițiile existente acum. Însă, pe termen lung, ne dorim să existe alternative la detenție. Și de adevărat, multe centre de detenție nu sunt controlate de guvernul central, ci de milițiile de acolo. Totul ține de niște îngrijorări legate de securitate mult mai extinse. E un alt punct important. Noi încercăm să ne creștem prezența în Libia. Șefa de delegație în persoană s-a aflat acum câteva săptămâni în Libia. Dumnea ei a mers într-unul dintre centrele de detenție pentru a discuta cu autoritățile locale, cu oamenii de acolo. Uh, a petrecut mai multe ore discutând cu migranții care se află în detenție acolo pentru a încerca să înțeleagă situația. Nu e ceva ce vom putea rezolva foarte repede, însă acestea sunt eforturile pe care noi le depunem acum. Soluția pe termen lung să nu mai fie primiți oameni în aceste centre, să fie fie repatriați printr-un sistem de returnare voluntară sau să găsim alternative pe termen lung la detenție pentru migranții nereglementați în interiorul Libiei. În ceea ce privește situația în 2-3 ani, există trei lucruri care ne îngrijorează foarte mult în Libia. În primul rând, situația economică în ansamblul ei se deteriorează foarte repede, așa că s-ar putea ajunge la un colaps financiar, după cum știți, știți, Libia depinde foarte mult de exporturile de petrol și acestea s-au redus dramatic foarte mult și în ceea ce privește exportul și prețul petrolului. Nu s-au făcut încercări uh, adevărate pentru a găsi alternative economice. Situația politică e așa cum e, e un blocaj acolo. Noi încercăm să deschidem un dialog cu toate părțile implicate de care e nevoie pentru a ajunge la un acord, însă din nou e ceva ce facem noi și ce fac statele membre, încercăm să colaborăm cu statele vecine Libiei, cu Uniunea Arabă și așa mai departe. Și apoi există și o situație de securitate îngrijorătoare și această situație se deteriorează. Din nou e un lucru care afectează în mod direct ceea ce se întâmplă acolo. Și luptele dintre diferitele grupuri, criminalitatea, riscul de răpiri, de aceea totul durează atât de mult și obiectivul nostru principal e să putem să fim prezenți acolo fizic în Libia. Nici unul nu se află încă acolo. Și noi vom încerca să mergem împreună înapoi, însă nu se va întâmpla mâine, mă tem. Am uh, avut o întrebare la care nu cred că mi s-a răspuns, spune doamna Sargentini, și nu cred că nu ați putut să o, să o auziți. Aș dori să-mi repet întrebarea și aș dori o întrebare, de, o, un răspuns de la cineva de la Comisie sau de la Serviciul de Acțiune Externă. Doamnele de la Medicine Sans Frontières ne-a spus că există fonduri din Fondul pentru Africa care sunt folosite pentru a lucra asupra Libiei. Se aduc bani în plus într-un model care îi afectează în mod negativ pe migranți și refugiați. Și, practic, nu face decât să acutizeze problema legată de drepturile omului. Vreau, într-adevăr, un răspuns la această întrebare. Mulțumim. Domnul Popovski de la Comisie, vă rog. Da, din păcate nu avem timp finanțarea pe care o oferim noi nu ajunge la guvernul din Libia și prin Banca Centrală. De aceea am ales uh, mai mulți parteneri internaționali, în primul rând în altul Comisariat ONU pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație. Ei sunt cei care pot să acționeze, însă nu pe teren odată ce se întorc. Lucrurile nu mai depind de noi, însă noi dorim să colaborăm cu aceia care sunt parteneri de încredere. Așa că nu oferim niciun fel de bani sprijin, sprijin bugetar guvernului din Libia. Nu, acesta este scopul nostru. Nu dorim să facem niciun fel de afacere cu guvernul din Libia, niciun fel de acord. Lucrăm doar cu Uh, partenerii noștri de acolo și cu cei cu care dorim să facem un acord care să semne cu cel făcut cu Turgia. Am încercat, bineînțeles, să colaborăm cu comunitățile locale, care acestea fac parte din structuri de guvern care funcționează. Alternativa ar fi să nu facem nimic. Bine, mulțumim foarte mult. Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor noștri. A fost o dezbatere foarte interesantă, niște informații foarte interesante. Cum vă spuneam și la început, această discuție va fi urmată de un alt eveniment la data de 3 mai, când vom avea cel de-al 11 raport în ceea ce privește relocarea făcut de comisie și în iunie va exista un raport al um, delegației LIBE care a avut loc săptămâna trecută. Dorim să combinăm acestea toate cu un schimb de opinii pe care îl vom organiza cu ministrul italian de interne. Va fi foarte interesant. Acum vă mulțumesc foarte mult, mulțumim! Stimați colegi, on eh, we start eh, the point number Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. La data de 9 martie 2017, Europol a publicat raportul 2017 privind formele grave de criminalitate și criminalitate organizată, adică raportul SOCTA și anume infracționalitatea în era tehnologiei. SOCTA marchează începutul ciclului politic 2018-2021 în ceea ce privește formele de criminalitate gravă și criminalitate organizată în Uniunea Europeană. Sunt aici conținute obiective strategice care vor deveni acțiuni operaționale împotriva criminalității organizate și grave. Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, la următoarea sa reuniune, va decide în ceea ce privește noile priorități pentru anul viitor în domeniu. Prezentarea raportului SOCTA astăzi va fi făcută de directorul Europol, domnul Rob Wainwright, am pronunțat corect? Da, perfect, mulțumesc. Și este, acesta este un eveniment important pentru că vom avea acum ocazia de a avea un schimb de păreri pe această politică foarte importantă a Uniunii Europene. Domnule Wainwright, aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Văd că prezentarea de pe ecran e cea greșită. Vă rog să o găsiți pe cea corectă, cea legată de SOCTA. V-aș mulțumi foarte mult. În primul rând, vă mulțumim aceste comisii că m-a invitat astăzi aici pentru a vă prezenta evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și și criminalitate organizată 2017. E un raport care se face odată la patru ani și e unul foarte important în ciclul politic al UE în ceea ce privește criminalitatea gravă și organizată în Uniunea Europeană. Ne adresăm provocărilor cele mai importante pe care le avem în combaterea criminalității grave și organizate în Uniunea Europeană. Ciclul politic actual uh, care, la care se referă acest document acoperă perioada 2018-2021. Raportul pe care vi-l prezint astăzi este rezultatul unei colectări de date aprofundate și unor analize importante, cele mai importante care au fost făcute vreodată în Uniunea Europeană. Peste două, au fost peste 230 de chestionare de la agențiile naționale care au ajuns la Europol și am avut și contribuții de la agențiile partenere, printre care Frontex, Eurojust, uh, Interpol și mulți alții. Este cercetarea cea cea mai extinsă pe care am făcut-o vreodată în acest domeniu. În comparație cu raportul din 2013, avem de două ori mai multe date pe care le-am colectat. Acesta e un element foarte important al discuțiilor politice care vor avea loc la Consiliu. Se vor folosi de aceste valori pentru a vedea care vor fi prioritățile strategice cele mai importante pentru următorii ani în combaterea criminalității grave și organizate. Bineînțeles, totul depinde de implicarea deplină a tuturor părților importante, în special a agențiilor de punere în aplicare a legii din toate statele membre, care trebuie să-și ia angajamente astfel încât aceste obiective strategice să fie transformate în acțiuni operaționale care să aibă un impact maxim în a combate amenințările care revin din criminalitatea gravă și organizată. Nu avem încă prezentarea, așa că v-aș ruga să faceți ceva. Bine, voi continua în primul rând, în ceea ce privește grupurile de criminalitate organizată în Uniunea Europeană, aveam peste 3.000 de astfel de grupuri active în Uniunea Europeană la raportul din trecut, acum am identificat cam 5.000 de astfel de grupuri. Cred că ne arată faptul că am reușit să adunăm mai multe informații, dar reflectă și faptul că există acum și grupuri mai mici care încep să acționeze și totul e mai dinamic și mai legat. Se schimbă situația, grupurile devin mai diverse, mai flexibile, se adaptează mult mai bine în a a opera în diferite sectoare ale criminalității. Avem peste 180 de naționalități diferite în aceste grupuri, așa că, vedeți, vorbim de o dimensiune globală a criminalității care există în Europa astăzi. Grupurile sunt formate din mai mult de o naționalitate. Vă mulțumesc pentru prezentare. Puteți să vedeți aici elementele principale ale structurilor pe care le-am identificat în acest raport. În ceea ce privește amenințările principale, infracționalitatea cibernetică e una dintre cele mai importante amenințări. Aceasta a crescut foarte mult în ultimii ani. Știm toate acestea și pentru că atacurile au crescut foarte mult, uh, cetățenii și indivizii sunt, sunt tot mai prezenți în online. Am identificat trei criminalități diferite de criminalitate pe internet. În primul rând, infracționalități care sunt făcute prin intermediul tehnologiei. Aici vedem că există un adevărat model de afaceri pentru aceștia, criminalitatea pe internet ca serviciu. În industrie unde există o asemenea producție de infracționalități, de infracționalități. Există și o piață extinsă. În acest sens, există un acces facil pentru criminalitate pe internet, care a dus la inovări și la o expansiune a acestor fapte, odată cu tehnologia și criminalitatea legată de aceste avansuri tehnologice se folosesc capabilitățile existente, cum ar fi așa numitul cryptoware. Apoi, un alt tip de astfel de infracționalități e exploatarea, materiale de exploatare sexuală a copiilor pe internet și aici există un număr tot mai mare de formuri pe Darknet în care se face schimb de asemenea materiale și aici am văzut o creștere a dimensiunilor și volumelor de astfel de materiale și colegii mei mai târziu vă vor spune mai multe și astăzi și mâine, ceea ce face Europol în acest domeniu. Apoi, a treia, a treia, al treilea tip de infracționalități, cele legate de carduri și frauda cu carduri și aici totul este în creștere. Dacă ne uităm la comerțul pe internet cu bunuri ilegale și servicii, vedem ce se întâmplă. Există, fie, există locuri dedicate unde au loc asemenea infracționalități și platforme care există în acest sens. Există platforme de distribuție în Uniunea Europeană, mai ales pe Darknet, unde se vând uh, droguri, arme de foc, bunuri contrafăcute și multe alte bunuri care sunt rezultatul acțiunilor criminale. Comerțul acesta există pe internet. Se estimează că 1% din vânzătorii cei mai de succes de pe Darknet sunt responsabili cu peste 50% din toate tra- tranzacțiile făcute aici. Vedem din nou că sunt o parte importantă aici cea mai mare piață e, rămâne în continuare cea tradițională, cea a traficului de droguri. Un sfert din grupurile active în Uniunea Europeană sunt implicate în traficul de droguri. O parte din ele vând mai mult de un tip de droguri. Uh, acest mediu rămâne unul foarte dinamic care activează prin intermediul Darknet, unde se vând majoritatea drogurilor ilegale. Am văzut o creștere foarte mare în ceea ce privește cultivarea de cannabis. Deși cannabisul mai e traficat și în alte părți ale lumii, am văzut că a apărut acum și Libia ca hub de distribuire pentru cannabisul care este produs în Africa de Nord. Apoi mai există traficul cu cocaină, care are o pondere foarte mare în Uniunea Europeană. Substanțele unde am văzut cele mai multe schimbări sunt la drogurile sintetice și noile substanțe psihoactive. E un domeniu foarte dinamic și vedem aici că evoluează tehnicile de producție și există tot mai multe substanțe noi. Peste 400 de substanțe psihoactive pe care nu erau cunoscute până acum au fost uh, găsite în ultimii cinci ani. Capacitățile de producție a laboratoarelor sintetice din Uniunea Europeană a crescut foarte mult, așa că Uniunea Europeană a devenit un hub de producție și distribuție pentru o mare parte din aceste droguri sintetice. Aici vorbim de criminalitate organizată privind proprietățile, e o activitate criminală, sunt organizate jafuri, furturi și sunt traficate bunuri culturale. Grupurile care operează aici operează în întreaga Uniune Europeană, sunt grupuri foarte mobile, profesioniste, cele care fac asemenea atacuri. Și sunt clasificate ca infracțiuni în anumite jurisdicții, dar există această rețetă, această rețea la scară foarte mare și de aceea vorbim de criminalitate organizată și în acest sens, pentru că există efecte negative în toate statele membre. A crescut foarte mult numărul de jafuri raportate și sunt um, atacate și gospodăriile, dar și mm, diferite instituții. Aceștia se folosesc de mediul online pentru a-și planifica jafurile, verifică pe internet să vadă unde se află anumiți oameni, apoi prin intermediul instrumentelor de navigare, supraveghează diferite cartiere și așa mai departe. Ar trebui să menționez acum că la SOCTA în acest an ne axăm pe două tipuri de uh, infracțiuni legate de mediu, în ceea ce privește traficul cu specii pe cale de dispariție pe care îl monitorizăm și ceea ce se întâmplă cu deșeurile. Ceea ce se întâmplă cu migranții, cum vă spuneam, este o piață în creștere în Uniunea Europeană, cea de trafic cu ființe umane. Foarte multe grupuri criminale se implică aici. E greu să facem estimări, dar vorbim de 3 la de între 3 și 5 miliarde de euro a proporție. Și apoi și aici platforma de par, platformele de partajare sunt cele care intră în acțiune, se spală bani, se falsifică documente, totul este bine coordonat astfel încât să fie exploatați migranții care ajung în Uniunea Europeană. Ne îngrijorează foarte mult și faptul că există uh, grupuri care oferă documente de identitate migranților. Traficul cu ființe umane intervine și ele aici. Am văzut schimbări majore în ceea ce privește un flux din Europa, fluxul din Europa de est spre vest este acum înlocuit cu un flux din toată Uniunea Europeană. Iar apoi exploatarea prin muncă, traficul acesta a crescut și el foarte mult. Criza migrației nu a avut un uh, impact extins asupra traficului cu ființe umane, însă există o creștere a numărului de victime potențiale în ceea ce privește traficul cu ființe umane. Și aici includem și pe minorii neînsoțiți care fac parte din fluxurile migratorii spre Europa din ultimii doi ani. Important să mai menționăm aici e că în ceea ce privește uh, traficul cu ființe umane și cu migranți și aici uh, infractorii se bazează pe internet, pe diferite aplicații media și uh, fac asta în toate etapele. Așa că tehnologia are și ea un rol foarte important de jucat pe toate aceste domenii. Spălarea de bani e legată de toate tipurile de activitate criminală și sprijină creșterea piețelor criminale. Sunt introduse beneficiile din urma criminalității în economia adevărată. Felul în care se face spălarea de bani variază foarte mult în funcție de ceea ce știu să facă organizațiile criminale exploatează în continuare ultimele dezvoltări tehnologice. De asemenea, există tranzacții făcute foarte rapide și există instrumentele de anonimizare, care sunt obstacole importante în ceea ce privește identificarea uh, acelora care se află în spatele acestor practici. Multe platforme online oferă acum noi feluri de transfer de bani care nu sunt reglementate așa cum trebuie, față de ceea ce se întâmplă cu cei activi în mod legal în serviciile financiare. Așa că există aceste provocări de ordin tehnic. Banii peșini sunt cei care rămân foarte importanți. Societatea noastră devine una în care evolu- situația evoluează în alt fel, însă uh, banii lichizi sunt în continuare foarte importanți pentru rețelele criminale. Există diferite tipuri de spălare de bani, sunt folosiți tot felul de intermediari și companii fantomă. Apoi există sisteme de transfer neoficiale, diferite tipuri de plăți care există acum, cartele preplătite și așa mai departe. Apoi crește foarte mult și spălarea de bani specializate. Există un fel de sindicate care sunt active în toate acestea și oferă servicii grupurilor de criminalitate organizată. Și câteodată am văzut că sunt sprijinite și activitățile de finanțare a terorismului. Și mă apropie acum de final. Uh, ce, am mai, uh, ce mai conține acest raport? O serie de amenințări care amenință Uniunea Europeană. Toate tipurile de infracționalități pe care vi le-am prezentat sunt foarte grave însă Europolul în acest raport s-a axat pe cele mai grave, bazându-ne pe criterii clare și transparente, așa cum există acestea pe parcursul procesului pe care l-am adoptat împreună cu statele membre prin intermediul SOCTA și cu sprijinul COZI. Pe baza acestei metode pe care am convenit-o, avem opt priorități cheie pentru a face față provocărilor legate de criminalitate organizată. Cinci dintre ele credem că sunt cele mai grave și aici e ciber, infra, infracțiunile pe internet, producția de, drog, de droguri, traficul cu ființe umane, umane și migranți și ceea ce se întâmplă cu uh, um, criminalitatea legată de proprietăți. Și apoi mai există alte tipuri de criminalitate care sunt transversale. Acestea reflectă faptul că există o interconectivitate tot mai mare a diferitelor tipuri de criminalitate. Și aceste domenii ar trebui să fie prioritare și anume în ceea ce privește spălarea de bani și finanțarea activităților criminale, frauda cu documente și comerțul online cu bunuri legale și servicii. Sunt uh, foarte importante și acestea și pentru că sunt cele care sprijină creșterea pieții criminalității organizate în Uniunea Europeană. În această imagine puteți să vedeți care sunt uh, amenințările principale pe fiecare domeniu. Poate nu le puteți citi pe fiecare dintre ele, însă le regăsiți aici. În anumite domenii am identificat și sub amenințări, care sunt și ele foarte importante, de exemplu în criminalitatea legată de proprietăți, unde vă vorbeam despre jafuri și furturi vedem că există și o creștere în ceea ce privește falsificarea de documente și frauda cu documente care e în creștere și e legată de traficul de ființe umane. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Obiectivul acestui raport e de a vă oferi informații pentru procesul politic și de a da informații colegilor noștri din uh, domeniul de punere aplicare a legii în toată Europa să fie conștienți care sunt amenințările cele mai importante în, do- în acest domeniu. Așa că e important să se poată lua pe baza acestor informații decizii strategice și tactice, să putem să colaborăm astfel încât resursele noastre limitate să aibă efect maxim și să reducem amenințările legate de criminalitate în Europa. Vă mulțumesc! Uh, I would like to ask now... Mulțumesc. Acum îi voi uh, invita pe coordonatori să ia cuvântul, dar vă voi ruga pe toți să vă limitați intervențiile la doar două minute. Roberta, ești uh, pregătită? Mulțumesc, uh, Barbara. Îi mulțumesc domnului uh, Wainwright pentru că ne-a prezentat care sunt intențiile Europol și pentru că ne-a ghidat prin raportul SOCTA. Vreau să subliniez cât de mult apreciem noi la PPE uh, eforturile Europol de a asigura un climat de siguranță în Europa. Statele membre um, trebuie să-și uh, poată um, alinia prioritățile um, la ceea ce identifică Europol ca fiind amenințările principale. Noi uh, salutăm prioritățile 2018-2021 pe care le-ați subliniat în raportul SOCTA. Deși, trebuie să precizez că aș fi preferat să văd că se subliniază mai mult combaterea corupției în statele membre. Ieri, mii de oameni au ieșit pe străzile din Malta, scandalizați de ce s-a scris în presă că prim-ministrul nostru sau familia sa controlează o companie în Panama control, care contractă la rând, este controlată la rândul ei de familia care guvernează Azerbaijanul. Trebuie să subliniez că criza instituțională cu care se confruntă Malta la ora actuală este fără precedent. Aceste lucruri sunt agravate de uh, acțiunile um, luate și de prim-ministrul nostru. Uh, de la momentul în care s-au lansat aceste acuzații uh, și până când a acționat poliția. Națiunea întreagă a privit la televizor cum uh, oamenii uh, au început să care pungi de bani de la bănci înainte ca poliția să fi primit instrucțiuni clare uh, în legătură cu modul în care trebuie să acționeze. Aș vrea să uh, ne spuneți cum intenționează Europol să trateze chestiunea corupției în statele membre și care sunt condițiile necesare pentru că Europol să poată acționa um, asupra corupției transnaționale fără cooperarea statului membru implicat. Mulțumesc, Brigitte, are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am uh, și eu câteva întrebări. Dacă citim lista, vedem că tipul de infracțiuni uh, despre care vorbim uh, nu sunt o noutate. Însă, iar și iar, constatăm că organizațiile criminale reușesc să acționeze și adesea chiar își extind domeniul de uh, acțiune sau revin asupra altor activități noi. Avem uh, probleme însă cu infracțiunile uh, vechi um, cunoscute de când lumea, poate mai multe decât avem uh, cu toate formele de terorism. Știu că ați analizat mai multe date decât oricând. Aș vrea să-mi spuneți dacă toate statele membre au participat și dacă există diferențe um, care, desigur, sunt normale. Provocările cu care se confruntă statele membre nu sunt întotdeauna aceleași. Trebuie să verificăm cu cine să. Uh, trebuie, trebuie să ne coordonăm și să cooperăm pentru a combate diferite tipuri de infracționalitate. Ar vrea să știu dacă intenționați să schimbați organizarea politicii sistemelor judecătorăși sau uh, sistemelor um, tehnologice. Dacă împreună, alături de uh, prioritățile pe care le-ați stabilit, doriți să schimbați și modul de anchetare și de cooperare pentru combaterea acestui tip de infracțiuni. Și aș vrea să revin la un uh, exemplu. S-a vorbit despre Darknet. Am avut uh, câteva exemple din domenii conexe. Aș vrea să vă întreb dacă poliția din Uniunea Europeană și din statele membre uh, este pregătită și dacă ofițerii de poliție pot să-și creeze identități pe darknet pentru a face anchete în, acest, uh, în această zonă. Doamna Stevens, la ECR, are cuvântul. Beste collega's, ik heb twee... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am și eu două întrebări. În primul rând, ați făcut uh, o legătură clară între traficul uh, de ființe umane și uh, cei care fac trafic cu migranți. Am observat o creștere mare în numărul de minori neînsoțiți care sunt uh, avuți în vedere de acești uh, traficanți de ființe umane. Eu aș vrea să mă refer la acest lucru în întrebarea mea pe domnul Wainwright. Ați spus că vârsta și sexul persoanelor care intră în Europa vor fi identificate prin date biometrice și că astfel vom putea să identificăm pe copii și vom putea proteja de traficanții de ființe umane. Uh, pentru că pur și simplu nu se pot falsifica datele biometrice. Aș vrea să știu dacă vă susțineți în continuare această declarație. E și a doua întrebare în legătură cu traficanții de ființe umane. Majoritatea nu locuiesc în Europa, dar dacă reușim să-i arestăm pe acești traficanți, de obicei um, se dovedește că ei sunt doar uh, veriga ultima veriga lanțului, practic uh, niște actori nesemnificativi. Cum putem să ne asigurăm că cooperarea între organizațiile criminale este și ea țintită pentru uh, a putea să identificăm uh, grupurile importante prin care acționează organizațiile de traficanți. Mulțumesc. Doamna Grisbeck de la ALDE are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu uh, două, trei uh, întrebări pentru domnul director. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru uh, prezentarea foarte interesantă, foarte detaliată și foarte tehnică a acestei prezentări. Și faptul că ați spus că um, doriți să creșteți nivelul de um, acțiunea Europolului pentru a repera traficul care, de ființă umană care este în uh, creștere la nivelul Uniunii Europene. Aș vrea să știu dacă putem uh, compara practicile statelor membre care duc la rezultate rapide și satisfăcătoare și dacă putem identifica practicile care nu duc la rezultate la fel de bune a doua întrebare se referă la toate datele pe care le-ați evocat. Pentru că s-a făcut un schimb de informații în legătură cu uh, dark web. Acesta este un uh, câmp de lucru foarte important. Acolo se fac foarte multe tranzacții, trafic de arme, schimb de uh, informații legate de uh, rețelele de pedofilie și alte practici criminale. La 1 uh, mai va intra în vigoare noul regulament al Europol. Începe noul mandat în uh, foarte scurt timp. Aș vrea să știu dacă el, îl considerați adecvat, având în vedere lucrurile pe care le-ați uh, subliniat din raportul dumneavoastră, sau dacă uh, credeți că sunt chestiuni care nu sunt perfecte. Mulțumesc. Domnul Coeliu are cuvântul. Thank you. Uh, mulțumesc, mulțumesc, domnule Wainwright, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu Mă voi uh, referi la SIS și la frauda cu uh, acte. După cum știți, în ultimii 15 ani uh, am încercat să realizăm un răspuns european la problema cu frauda cu actele. După cum știți, multe dintre competențele în acest domeniu rămân naționale. Conform uh, raportului dumneavoastră, frauda cu documente reprezintă un facilitator cheie pentru o crimă organizată, printre care terorismul și um, traficul cu migranți. De asemenea, uh, menționați în raportul dumneavoastră uh, autorul, suspectul tunisian al atacului de la Berlin, care a folosit documente falsificate. Considerați că principalul modus operandi folosit de cei, uh, al celor care fac fraudă cu documente este folosirea pașaportelor reale de către persoane care seamănă doar cu deținătorul real. Ați, v-ați referit și la documente în alb care pot uh, sfârși fiind folosite în scopuri criminale. Aș vrea să vă întreb dacă puteți uh, elabora, puteți să ne spuneți mai multe despre rolul pe care îl joacă în acest sens SIS și, în al doilea rând, având în vedere că se schimbă temeiul legal, ne puteți comenta propunerile care se fac, ne puteți uh, face recomandări pentru a profita mai bine de SIS viitor pentru a uh, combate frauda cu documente? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Landers, ale cuvântul. Mulțumesc și eu. Când am uh, citit săptămâna trecută în presa germană în legătură cu agenția uh, germană BND care ar fi uh, spionat uh, Europol, Interpol și anumite organizații uh, de știri ani, de rând, an la rând, ascultându-le conversații telefonice și chiar făcând alte chestiuni mai grave. Aș vrea să știu dacă se poate proteja într-un fel de Europolul de astfel de uh, încălcări, pentru că Europolul gestionează informații delicate. Dacă Agenția de Informații Germană poate face acest lucru, poate că oameni cu intenții mai puțin bune um, sunt, vor fi capabili să aibă acces la aceste informații. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da acum cuvântul din nou domnului Wainwright pentru a vă răspunde. Mulțumesc uh, foarte mult. Spunem de mult că crimă organizată este permisă, în primul rând, de corupție. Subliniu acest lucru în acest raport. Uh, prin urmare, pentru Europol va rămâne o prioritate să combatem corupția. Implicarea noastră în anchetarea oricărui caz uh, depinde, desigur, de mandatul pe care le avem și dacă suntem invitați să o facem. Noi nu putem uh, lansa anchete independente. Deci nu eu sunt cel care poate comenta pe marginea cazurilor specifice. Depindem de statele membre implicate și de uh, o solicitare din partea acestora. Noi ne limităm uh, activitatea la cazurile transnaționale care implică două sau multe state membre. Trebuie să fie mai multe un stat membru și trebuie să fim invitați să ne implicăm. Um, ni se poate solicita Um, să investigăm um, un caz într-o altă țară, însă acest lucru ar fi destul de neobișnuit dacă solicitarea ar veni din partea altui stat membru. Însă statele membre pot solicita uh, Europolului să se implice în investigații. În legătură cu întrebarea doamnei Sipel, e adevărat că nu avem o imagine uniformă a modului în care comunitățile europene sunt afectate de criminalitate. Uh, E normal să fie așa, însă am uh, identificat între prioritățile acelea, în cele opt, că anumite chestiuni afectează mai mult statele, anumite state membre decât altele. Anumite tipuri de infracționalitate sunt importante, uh, însă credem că la nivel european cele opt menționate sunt uh, cele mai semnificative. S-a discutat uh, în uh, Consiliu uh, problema priorităților. Mai multe state membre se întrebau dacă uh, nu ar trebui ca și fraudele cu accize sau infracțiune de mediu nu ar trebui să reprezinte și ele priorități pentru noi. Însă, până la urmă, miniștrii din statele membre în luna iunie vor decide care sunt prioritățile finale li se cere uh, forțelor de poliție să-și modernizeze metodele analizele medico-legale trebuie să devină automate, orice fel de investigație serioasă presupune și operarea online, deci cultura uh, se schimbă și de aceea toate investigațiile trebuie să aibă o componentă tehnologică importantă, deci specialiștii noștri trebuie să fie formați în acest sens. trebuie să se aibă în vedere de la bun început, de la bun început care sunt implicațiile transfrontaliere ale anchetelor. Uh, Doamna Crisbeck s-a referit la Darknet. Uh, nu doar în Darknet, ci și în straturile imediat uh, um, ascunse ale internetului au loc multe tranzacții oculte. Pe Darknet este extrem de greu uh, pentru organizațiile de poliție să-i identifice pe autorii infracțiunilor. În funcție de limitele legislative din toate statele membre, poliția poate, desigur, să acționeze pe Darknet, cel puțin pentru a monitoriza activitatea. Însă, cea mai mare provocare o reprezintă identificarea autorilor infracțiunilor, pentru că e vorba de informații criptate. Trebuie să ne îmbunătățim capacitățile de analiză online. Trebuie să ne implicăm mai mult cu sectorul tehnologic și acesta trebuie să ne ajute cât poate de mult, dar trebuie, desigur, să fim conștienți la faptul că trebuie să respectăm limitele legii și că trebuie să ținem cont și de dezbaterea publică și de concluziile acesteia în ceea ce privește limitele investigațiilor online. Doamna Stevens ne-a întrebat despre datele biometrice pentru copii uh, de, sub, de vârsta de sub 6 ani, indiferent dacă e vorba de vârste sub 6 sau 8 sau 10 ani. Uh, Credem că datele biometrice ne-ar ajuta să îi protejăm pe copii și pe minorii neînsoțiți care sosesc. La momentul de față nu avem uh, instrumentele necesare pentru a face acest lucru optim. Biometri, datele biometrice nu reprezintă singura soluție. Trebuie ca ele să facă parte dintr-o serie de măsuri pe care să le implementăm, care să ne permită să înțelegem mai bine, să identificăm cine sosește și care este destinația uh, persoanelor cât despre traficanți, spuneți că mulți nu sunt în Europa. Totuși, mulți sunt în Europa. 70 de mii de, uh, de uh, traficanți activi au fost identificați în Europa doar în ultimii doi ani. Noi uh, am reușit uh, să prindem și actori importanți, nu doar uh, câțiva intermediari nesemnificativi. Însă, într-adevăr, mulți uh, sunt bazați în Africa de Nord și uh, în Orientul Mijlociu. În ultimele luni, Europol uh, și-a asumat răspunderea de a-și dezvolta sectorul de informații secrete, de asemenea, Serviciul de Acțiune Externă și alte organisme um, se implică alături de noi pentru a încerca să înțelegem mai bine ce organizații criminale operează în aceste zone din lume. Doamna Grisbeck m-a întrebat dacă uh, cadrul legislativ uh, și regulamentul ne poate ajuta. Cred că da, pentru că um, regulile ne permit să lucrăm cu sectorul tehnologic, cu industria și ne extinde uh, nivelul de contacte cu partenerii noștri, pentru că noi trebuie să rezolvăm problema criminalității în uh, această epocă tehnologică. Trebuie să procesăm foarte multe informații legate de uh, activități criminale. Cadrul nostru de analiză și gestionarea datelor se modernizează și el și credem că acesta este mm, probabil uh, cea mai importantă componentă a noului regulament vom putea eh, de acum încolo să folosim eh, tehnologiile în mod mai inteligent. O altă dimensiune importantă a regulamentului eh, este faptul că ne îmbunătățește aranjamentele referitoare la supraveghere. Parlamentului îi dă mai multe atribuții de supraveghere. Mhm. Domnul Coelho ne-a întrebat dacă sunt elemente din reformarea uh, SIS care ar putea să ne ajute să ne facem treaba mai bine. Cred că frauda cu uh, documente reprezintă un uh, punct de cotitură important. Acest domeniu a frauda cu acte a devenit un element foarte important care contribuie foarte mult la susținerea organizațiilor de crimă organizată. Cred că întrebarea dumneavoastră necesită un răspuns detaliat și de aceea vă voi răspunde în scris. Vă mulțumesc că mi-ați adresat această întrebare. În legătură cu uh, întrebarea legată de așa a spionare de către serviciile de informații secrete germane uh, a Europolului, acest lucru nu este uh, clar încă. Noi vom clarifica această poziție cu autoritățile germane. trebuie să vă spun că noi um, la Europol avem măsuri foarte bune de protecție a datelor, așa cum probabil vă așteptați. Um, și um, am discutat uh, acest lucru și în contextul unei scurgeri de date care a avut loc la Europol în ultimele șase luni. Noi avem încredere în soliditatea măsurilor noastre de siguranța datelor. Credem că orice organizație este, într-o anumită măsură, vulnerabilă la astfel de atacuri. Deocamdată nu am nimic important adăugări la aceste uh, acuzații. Mulțumesc foarte mult, domnule Wainwright, pentru aceste răspunsuri concrete și pentru prezentarea foarte interesantă. Trecem acum la punctul 6. Trecem așadar la schimbul de opinii cu experții privind combaterea criminalității informatice. Uh, as a reminder, this exchange of views doar vreau să vă amintesc că acest schimb de opinii este parte din pregătirea unui raport din proprie inițiativă cerut de către Comisia Libe pe subiectul uh, cu același titlu. Ați primit programul separat cu numele tuturor participanților care au fost invitați. Uh, și cu o scurtă descriere a organizațiilor pe care ei le reprezintă. Prima parte a reuniunii va dura o oră și va fi dedicată prezentărilor din partea experților care au fost invitați și după aceea, în urma deciziei coordonatorilor, acești experți vor veni în față. A, nu, vor sta acolo, spune președinta. Vom începe cu prezentările think tank-urilor care reprezintă societatea civilă și uh, apoi uh, avem și un studiu al Departamentului de Politici B. Vom încheia cu prezentările Europol, Eurojust uh, și DigiHome și DigiJust, iar a doua parte a reuniunii va dura 45 de minute și va fi dedicată întrebărilor și răspunsurilor. Voi începe prin a da cuvântul raportorilor și um, raportorilor din umbră pentru raportul din proprie inițiativă cerut de LIBE cu privire la combaterea cibercriminalității. Apoi vom da cuvântul celorlalți deputați. Vreau să dau acum cuvântul experților care au fost invitați. Vă rog să respectați timpul pe care vi l-am acordat pentru prezentări, 5 minute. Bertrand de la Chapelle, director executiv Internet. Vă rog să veniți în față. Very much um, for the opportunity to... Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a prezenta acestei comisii um, studiul nostru. Fiind că sunt primul, aș dori să punem mai întâi în context aspectul legat de provocările cibercriminalității într-o manieră mai amplă decât printr-o definiție foarte strictă a cibercriminalității. Pentru că, de fapt, problema uh, jurisdicțiilor care trebuie să se ocupă de aceste abuzuri este destul de mare. Lista e mai lungă, însă e vorba de abuzuri uh, Uh, tehnice, phishing uh, sau software-uri dăunătoare rău intenționate și altele, precum și difuzarea unui conținut care poate fi legal într-o țară, dar ilegal în altă țară, cum ar fi instigarea la ură, hărțuirea, defăimarea, promovarea activităților teroriste sau ce mai uh, doriți dumneavoastră, dar uh, poate să existe o legătură și cu activități care se petrec online, cum ar fi, de exemplu, farm, farm, uh, fraudă în domeniul farmaceutic, contrafacere de produse și așa mai departe. Dacă discutăm despre aceasta, trebuie să vorbim despre provocările de jurisdicție pe care le avem pentru, pentru tratarea problemelor, abuzurilor de aceste tipuri. Domnul Wainwright s-a referit, de fapt, deja la această dificultate, dar la, aici e vorba de o dificultate mai amplă. Uh, provocările pe care vreau să vi le prezint mai întâi. Sunt uh, trei. Merită să repetăm faptul că internetul și serviciile pe care le oferă sunt transnaționale și, ca atare, cibercriminalitatea sau elementele care țin de criminalitatea electronică, informația pe care, de exemplu, o stochează companiile, este și ea uh, transnațională. Datele pot fi ă, stocate în diferite jurisdicții și informația este accesibilă în diferite jurisdicții și în diferit, de către diferiți utilizatori. Aceasta creează mai multe probleme, inclusiv probleme de punere în aplicare a legislației naționale, probleme de definire a ceea ce este legislația care se aplică și ă, a, a ă, și acest conflict nu este foarte ușor de rezolvat provocarea este dacă, de exemplu, frauda este transnațională cu actor transnațional, setul de instrumente juridice sunt naționale sau se bazează cel puțin pe teritorialitate și separarea jurisdicțiilor și a suveranităților juridice, ceea ce creează o serie de probleme. Și dacă ne uităm la nivel european, avem aceeași problemă, pentru că, de exemplu, majoritatea utilizatorilor din Europa folosesc servicii care au fost oferite de către alte regiuni din afara Europei și, deci, problema teritorialității este o provocare foarte mare. Ca atare, dacă discutăm uh, cu oameni din uh, domeniul executării legislației și companiile care se uh, lovesc de aceste abuzuri, ironia este că principiul teritorialității și al jurisdicției competente pe care se bazează un sistem întreg juridic sunt mai mult un obstacol decât o soluție la combaterea cibercriminalității, pentru că e nevoie de cooperare transfrontalieră și de instrumente transnaționale de cooperare și, din păcate, acestea nu sunt destul de dezvoltate și n-are rost să vă spun destul prea multe despre acest lucru, pentru că e clar, um, e evident că uh, toată lumea știe că instrumentele pe care le avem nu sunt deloc ușor de folosit în uh, aceste probleme. Ca să câștigăm timp, aș vrea să subliniem că, de exemplu, în legătură cu teritorialitatea, sunt foarte multe eforturi care se fac în diferite părți ale lumii de a găsi soluții mai ales în ceea ce privește accesul la datele utilizatorilor care sunt stocate de către companii. Probabil că știți că aceasta este o problemă care este foarte dificilă, mai ales pentru că în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite sau companiile care sunt bazate acolo, de foarte multe ori suntem uh, confruntați cu un conflict de jurisdicție în sensul că acele companii care sunt uh, rugate să ofere informații despre utilizatori în cadrul unor investigații penale trebuie să folosească care este legislația pe care trebuie să o încalce, pentru că există un conflict de legislație între mm, actul privind sfera privată din, mm, din Statele Unite și uh, legislația în vigoare. Uh, în statul respectiv. Deci o problemă e că avem, de exemplu, această contradicție, se lucrează la Comisia Europeană, la Consiliu, la, în Statele Unite pentru a rezolva problema, dar una din uh, uh, chestiunile pe care vreau să le subliniez este cea care ține de coerență și compatibilitate. Și un element important aici este să recunoaștem uh, rolul pe care joacă actorii privați. În multe cazuri, serviciile pe care le folosesc aceia, cei care încalcă legislația sunt o problemă. Și avem o problemă cu companiile care oferă acele servicii pentru că ele stochează conținut care este disponibil peste tot. Și după cum am zis peste înainte, ceea ce poate să fie legal într-o țară este ilegal în alta. Și în plus, altă problemă este că majoritatea țărilor Intermediarii joacă un rol foarte important pentru că contribuie la stabilirea unor norme. Foarte interesant este că în ceea ce privește serviciile pe care le oferă anumite companii, acestea definesc ce pot sau ce nu pot oamenii să facă, să posteze pe teritoriul digital, care este accesat de milioane, dacă nu miliarde de oameni mai avem uh, un alt element care face aceste companii să fie foarte importante, și anume că, în mare parte, ele au o capacitate de punere în aplicare, pentru că, de exemplu, ele pot suspenda, pot uh, filtra conținut, pot retrage conținut, și anula conținut. Deci avem o situație în care elementele cheie ale jurisdicției, care sunt definirea clară a normei, uh, definirea celor care îi se aplică norma și uh, punerea în aplicare a normei, așa cum vedem, de exemplu, în alte acte normative, de fapt se află aici în mâna companiilor private, private uh, companii care de multe ori nici nu au uh, sediul principal în Europa. Aș vrea de asemenea să subliniez această problemă pentru că în discuția cu privire la combaterea cibercriminalității și a abuzurilor în general nu este vorba numai de o problemă pe care trebuie să o discute statele între ele, ci un rol foarte important aici îl joacă companiile. Și, în final, în ceea ce privește provocările generale, ne aflăm într-o situație acum în care trebuie să încercăm să aducem la același numitor mai multe obiective contradictorii. Combaterea abuzurilor, respectând în același timp drepturile omului, o bună aplicare a statului de drept într-un mediu transfrontalier. E un lucru foarte dificil. În acest uh, climat de tensiune între natura transfrontalieră a internetului și jurisdicțiile transnaționale, aș vrea să subliniez un element care este următorul. Avem o tendință naturală de a folosi instrumentele care sunt disponibile, și anume legislația națională sau um, toate acordurile internaționale. Problema este că încercând să ne eliberăm de senzația de lipsă de putere pe care o au statele în fața abuzurilor, avem pericolul să aducem instrumentele la prea multă specializare. De exemplu, obligația de localizare a datelor a fost uh, sugerată ca soluție, însă, din păcate, nu se poate face tehnic și, în plus, s-ar putea să fie dăunătoare pentru companiile mici și țările în curs de dezvoltare. Și aș putea elabora mai târziu, dacă este necesar, dacă îmi puneți întrebări despre aceasta. A doua tendință este să se extindă autoritatea uh, care pune în aplicare legislația dincolo de teritoriul respectiv, folosind principiul extrateritorialității. Din nou, aici avem o problemă pentru că trebuie folosit cu precauție acest instrument. Avem un impact extrateritorial al deciziilor naționale sau al deciziilor regionale oricum asupra actorilor care sunt dincolo de frontiere, ceea ce va crea ceea ce se poate numi un fel de uh, concurs de instrumente judiciare care ar putea avea impact negativ. Apoi folosirea intermediarilor. În măsura în care companiile trebuie să fie implicate în proces, pericolul este ca întreaga responsabilitate să fie pusă asupra companiilor și ca rezultat va trebui să avem, uh, să luăm decizii care, au, uh, care se contrazic și aceasta fără o prezența unor criterii foarte clare sau unei transparențe evidente, ceea ce este din nou o sarcină destul de dificilă pentru acele companii. În final, mai există și alt pericol de depășire. Uh, există tentația, de fapt, uh, a numelui domeniului de internet respectiv, care poate fi folosit pentru altceva și e foarte important extinderea folosirii acestuia. Orice acțiune la acest nivel de domain name trebuie să fie bine reglementată. Uh, trebuie să existe un prag foarte mare de încălcare pentru a putea justifica o acțiune globală. În concluzie, ce aș putea spune este că în mediul acesta e nevoie de multă cooperare între diferiții actori. Și în acest mediu, care se referă la situații foarte diferite, e nevoie ca actorii să discute împreună. Iată ce am făcut noi din 2012, uh, Internet și jurisdicții, noi am încercat să colectăm informații de la 400 de entități, societate civile, servicii private, organizații internaționale și uh, alții, academicieni. Și avem aici, uh, în primul rând, accesul transfrontalier la folosirea investigațiilor, uh, conținut și jurisdicție și condițiile acestuia și, în al patrulea rând, suspendarea numelor uh, domeniilor. Și acum voi încheia, pentru că știu că am ajuns la sfârșitul uh, prezentării mele. Am uh, organizat o conferință despre jurisdicție cu foarte multe persoane care au participat și au participat în grupuri de lucru pe acest subiect și um, sunt gata, de, sunt dispus, desigur, să vă prezint uh, informații suplimentare de la această conferință dacă sunteți interesați. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, spune președinte, aș dori să dau cuvântul uh, directorului executiv Rights and Freedoms Online, domnul McNamee. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Numele a organizației mele este European Digital Rights, dreptul digitale europene. Mulțumesc foarte mult raportorilor pentru invitația de a lua cuvântul astăzi. Aș dori să mă refer la ceva ce a spus colegul meu înainte despre intermediari. E foarte ușor pentru guvernele de pe glob să pună presiune pe companiile de internet pentru a restrânge căile de comunicare într-o manieră arbitrară, fără nicio transparență sau clauze de salvgardare și fără să demonstreze că situația n-ar, uh, nu s-ar înrăutăți. Uniunea Europeană reglementează rolul intermediarilor și a serviciilor uh, prin um, directiva audiovizuală și directiva pentru proprietatea intelectuală, directiva pentru, împotriva terorismului, codul de conduită împotriva uh, instigării la ură, defaimării și altele, alte documente pe care se bazează. Și cred că ar fi bine pentru Uniunea Europeană să aibă, de exemplu, o abordare bazată pe experiențe, o abordare mai uh, orizontală și există la Consiliul Europei un grup de experți care lucrează pe rezoluția aceluiași, uh, aceleiași instituții care ar însemna un pas mare înainte pentru înțelegerea acestui domeniu de politici. Aș dori să ne referim la două puncte din studiul care a fost uh, pregătit pentru Comisia Libe, și anume așa numitul Going Dark și echilibrul de care e nevoie în domeniul hackingului și al um, instrumentelor care se folosesc pentru spargerea de conturi sau altele fraude în domeniul internetului. Trebuie să ne referim așadar uh, la, mai întâi la noțiunea de going dark, care este o alternativă la um, de fapt la slăbirea sistemelor uh, informatice înseamnă de fapt este un termen foarte puțin uh, clar, ambigu, care ar trebui să fie evitat, pentru că deja de mai mulți ani se folosește și nu s-a reușit combaterea acestui fenomen. De fapt, așa cum a zis un comentator, noi trăim în era de aur a supravegherii. Avem mai multe date pentru supraveghere disponibile decât uh, niciodată. Avem uh, localizare prin GPS de telefon, uh, apoi date pe rețelele sociale. Uh, sau uh, alte dovezi de interacțiune socială uh, virtuală, tot felul de contacte care nu existau acum 20 de ani. Um, alternativa la exploatarea sistemelor uh, sunt și sistemele foarte slabe de criptare. Toate acestea însă nu sunt going dark, ci sunt de fapt folosirea unor da, foarte multor date care sunt disponibile și care nu erau disponibile acum 25 de ani. În, într-o parte a studiului consultantul se refire la un echilibru între securitate și cibersecuritate. Într-o societate în care interacțiunile sociale și interacțiunile între guverne și uh, mediul de afaceri se, se întâmplă toate în rețeaua digitală, trebuie să nu mai considerăm că ciber înseamnă ceva abstract. Nu mai există o cibersecuritate, ci există doar securitate pur și simplu. De fapt, uh, trebuie să facem o analiză cost-beneficii, e vorba de securitate uh, față de securitate și nu altceva, securitate față de securitate, din nou, sau securitate față de libertate. Și când e vorba de hacking, uh, prin folosirea unor lacune legislative, trebuie să ne gândim aici la pierderea securității și la cum am putea combate acest lucru. Beneficiile sunt însă evidente și trebuie să vină din partea autorităților de punere în aplicare a legii. Uh, vulnerabilitățile eh, deja identificate trebuie să fie exploatate de către autoritățile de punere în aplicare a legislației mai degrabă uh, pentru a le folosi în, pentru binele tuturor utilizatorilor, iar crearea de stimulente pentru identificarea acestor vulnerabilități uh, fac parte din posibilitatea de prevenire, însă riscul este ca și uh, fraudatorii să folosească aceste informații și să prefere și să aibă acces la vulnerabilitățile descrise pentru a-și practica uh, fraudele. Costurile sunt că vulnerabilitatea piețelor devin mai uh, profitabile și că, după cum a zis domnul Wainwright, crima devine un serviciu. Avem un risc, de asemenea, de uh, servici, ca serviciile de e commerce sau de guvernanță să fie mai degrabă cele care exploatează aceste vulnerabilități decât cele care le repară. Există clar o intersecție a tuturor acestor probleme și este important să maximizăm eforturile pentru a raporta vulnerabilitățile, pentru a da stimulente companiilor de soft ca să le combată și nu ca să identifice doar aceste lacune. Um, un coleg a mai vorbit despre acțiunile Uniunii Europene la accesul evidenței electronice. Digi Home și Digi Justiție au uh, lucrat deja într-un mod foarte transparent la acest proiect și noi susținem eforturile. Văd că mi-am depășit timpul foarte mult și îmi pare rău. Aș vrea să felicit Europelul pentru, Polul pentru succesul de săptămâna trecută trecut cu privire la rețelele criptate în domeniul um, copiilor uh, abuzați și a violențelor împotriva lor și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc acum doamna Lusica Hroscova din partea EU Access, Policy Access, vă rog, din partea Departamentului de Politici. Vă mulțumesc. Voi uh, dori să mulțumesc și eu acestei comisii că se implică pe acest domeniu și că a invitat atâtea părți interesate astăzi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă numesc Lucy și eu lucrez pentru ONG care apără libertățile și drepturile utilizatorilor din întreaga lume. În experiența noastră, la ONG-ul nostru, internetul e o platformă importantă și pentru drepturile omului. Este locul unde este sprijinită creația, inovarea, indiferent de uh, dispozitivul folosit și locul în care se află persoana respectivă. Internetul aduce transparență în locuri în care nu există, le permite persoanelor marginalizate să comunice, permite artiștilor să creeze, este sprijinită cercetarea și să discută multe domenii un, importante, cum ar fi domeniul sănătății, unde există multe stigmate. Cu toate acestea, vedem că internetul este văzut ca o infrastructură critică. E un lucru foarte important. E important pe de-o parte și important și pentru noi. Înseamnă că există o reglementare mai bună și standarde mai înalte. Înseamnă că statele încep să își facă griji și să se asigure că au rețele sigure și apoi vedem ce face conectivitatea cu viața noastră de zi cu zi. Însă, pe de altă parte, mai înseamnă și că cei care iau decizii văd internetul ca o țintă violentă din partea unei serii întregi de actori, de la un hacker până la centre naționale sofisticate. Astfel, internetul este văzut ca un fel de agent semimilitar. Așa că, într-un fel, din perspectiva societății civile, observăm că există o înarmare a spațiului digital. Pe scară, la scară mare, guvernul face asemenea lucruri și țintele sunt propriile lor popoare. Folosirea internetului, în felul în care îl vedem acum, pe de o parte, guvernele și um, și cei care se ocupă de executarea, executarea legislației sunt uh, cei care au o conversație care acum este una ridicolă, dacă e să spun așa, pentru că există această fragilitate pe toate rețelele și discuția care se duce acum poate să afecteze foarte mult ceea ce se întâmplă. Apărarea în mediul online e una foarte dificilă. Există întotdeauna multe fire lipsă care trebuie să fie supravegheate toți atacatorii, și nu spun că e ușor, dar tot de ce au nevoie atacatorii e de o vulnerabilitate pentru a se infiltra în sistem. Aici intervine permeabilitatea. Este foarte greu să se facă o separare între diferitele scenarii pe internet. Există tehnologie peste tot, în case, în ghiozdanele copiilor. E greu să vedem ce e echitabil și ce nu e echitabil într-un asemenea mediu dinamic. Am văzut că se folosesc tot mai mult botnetul și diferite tipuri de atacuri astfel încât să fie atacate serverele pub. Sunt afectați utilizatorii de zi cu zi. Așa că cei care au decizii nu trebuie să sacrifice drepturile noastre pentru securitate. Experții au, fost, au spus foarte clar că politicile de securitate trebuie să țină cont și de drepturile utilizatorilor. Cum ne aducem noi contribuția? Access Now Uh, se ocupă de hackingul guvernamental și anume implicarea guvernelor în cibercriminalitate din perspectiva drepturilor omului. În raportul făcut de noi am ajuns la concluzia că, bazându-ne pe interferențele care există cu dreptul la sfera privată, libera exprimare și uh, legislația, trebuie să existe legislație specială și în ceea ce privește guvern, hackingul guvernamental. E nevoie de mai multă reglementare în utilizarea hackingului guvernamental și trebuie să fie examinate și alternativele existente. Da, importanță e transparența, însă activitățile de hacking pot să aibă un impact anticipat, de exemplu să fie afectate dispozitivele utilizatorilor sau viața lor privată. Noi propunem 10 garanții pentru hackingul guvernamental în ceea ce privește supravegherea și colectarea de informații și știu că după mine va urma o, prez, va urma o prezentare legată de un studiu pe hackingul guvernamental. Aștept cu nerăbdare această prezentare, însă eu vă voi spune pe scurt câte ceva din ce am constatat noi. Orice astfel de activitate, cum e hackingul guvernamental, trebuie să fie încadrată în lege. Cum spunea și Joe, există o stigmatizare, a anumitor termeni, însă nu înseamnă că putem depăși cadrul deja stabilit. Trebuie să stabilim întotdeauna mijlocul cel mai puțin invaziv, astfel încât încât să fie puse în aplicare operațiunile. Procesele trebuie să fie puse în aplicare atunci când ne gândim la interacțiunea dintre guvern și criminalitate pe internet și trebuie să nu se meargă mai departe de ceea ce ar fi inacceptabil dacă conversația nu ar fi avut loc în mediul online. Mulțumim, mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului James Eager din partea Quentin Liger și principalului con- și unui consultant de la Optimi Advisors Europe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Astăzi vreau să vă, privi, să vă prezint un studiu în ceea ce privește cadrul legal pentru hackingul făcut de organismele de executare a legislației. Este un studiu foarte important, are aproximativ 15 pagini și vom încerca să intrăm în detalii. În 10 minute voi încerca să fac un rezumat pe cât e posibil, dar dacă mai doriți informații, vă rog să ne adresați întrebări mai târziu și aveți la dispoziție și raportul nostru la intrarea în sală pe hârtie. Voi avea o scurtă prezentare, nu știu dacă puteți trece la următoarea imagine din prezentare. În primul rând vă voi spune câte ceva despre contextul în care a, făcut, a fost făcut acest studiu. Provocările principale pe care le-am analizat, bineînțeles, a fost acest concept de going dark. Și folosesc și eu acest subiect, acest termen, vom discuta despre el și mai târziu. Odată cu creșterea tehnologiilor de criptare, care sunt necesare pentru securitatea și siguranța internetului, cum se spunea și mai devreme, pornind de la bancomate, la telefoane mobile, la internetul lucrurilor. Criptografia este esențială pentru a ne asigura că informațiile pot să fie partajate într-un mod sigur. În același timp, totul este văzut și ca o cale sau o dezvoltare care face astfel încât um, organele de aplicare a legii au mai puțin acces la informații ca înainte. E ceva menționat de Joe mai devreme și am putea discuta mai în detaliu mai târziu. Această provocare de, de going, go, going dark și anume faptul că acum pot autoritățile de aplicare a legii să colecteze mai multe date și să caute dovezi. E un lucru care se întâmplă și online și offline. Uh, E o discuție continuă între ceea ce s-a întâmplat și în cazul Apple FBI. O parte a soluției sau dacă e soluția, e folosirea unor tehnici de hacking, astfel încât să se, ajucă, să se ajungă la niște beneficii investigative pentru autoritățile de pune în aplicare a legii. Când s-a folosit hacking-ul, acest cuvânt, știm că Există autorități, state membre, care se referă la acest termen hacking în diferite feluri. Interferență cu echipamente, intruziune nelegală și așa mai departe. Însă ce se întâmplă de fapt? Se accesează un sistem IT prin intermediul vulnerabilităților pe care le are. E important să înțelegem acest termen, să-l simplificăm, astfel încât să înțelegem prin acest termen toate activitățile care pot intra sub denumirea hacking. Joe, cred că a acoperit o parte din elementele pe care le-am analizat și noi, din nou. Există și anumite riscuri în ceea ce privește hacking-ul făcut de autoritățile de până în aplicarea legii și am subliniat aici două, securitate versus sfera privată și drepturile fundamentale care au fost bine acoperite înaintea mea, în prezentarea dinaintea mea, nu voi intra eu în detalii, și apoi securitate versus cibersecuritate. Și aici ne referim la securitatea internetului. Și din nou și acest subiect a fost bine acoperit înainte. Mai există și câteva provocări foarte practice. Ce se întâmplă când punerea, autoritățile de punere în aplicare legislației fac hacking? Există un uh, caz foarte concludent între Olanda și SUA unde autoritățile au reușit să identifice și să decripteze terabiți de date, adică milioane de pagini de date. Vă închipuiți cât de mare a fost această provocare pentru autoritățile de aplicare a legii care aveau acces la acest volum de date. Aici vă voi, fune, vă voi spune pe scurt despre studiul nostru și ce am făcut noi. În primul rând am analizat dezbateri internaționale, apoi am vrut să vedem unde ar putea interveni pe uh, baze legale Uniunea Europeană și apoi am vrut să vedem cum arată ceea ce se face în statele membre. Am analizat șase state membre, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Polonia, Regatul Unit, dar și trei țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar care au tehnici bune sau mai puțin bune dar mai dezvoltate în ceea ce privește hacking-ul făcut de autoritățile de punere în aplicare a legii Australia, Israel și SUA. Am făcut și niște recomandări și niște propuneri politice în studiul nostru, despre care vă voi putea da, vă va putea da mai multe detalii colegul meu. Mulțumesc foarte mult! Mă voi axa pe principalele descoperiri Ne-am axat în special pe o analiză comparativă între cadrele juridice din statele membre, cele șase pe care le-am analizat și ce se întâmplă în ele. Și apoi am uh, dezvoltat niște garanții importante pentru drepturile fundamentale și cum, afecțion, uh, cum afectează aceste politici domeniul. Cum puteți să vedeți, aici toate cele șase state membre care au fost examinate au adoptat sau se, sunt în proces de adoptarea unui cadru juridic în ceea ce privește hackingul făcut de, făcut de agențiile de punere în aplicare a legii. Datele sunt foarte noi. Polonia, Franța, Regatul Unit și-au actualizat legislația în domeniul în 2016. Italia și țările de jos sunt pe cale de a o face. Există multe discuții în acest sens. Aceste state membre au folosit și uh, hackingul guvernamental și pentru dispoziții nespecifice legale, adică unele care erau supuse unor investigații mai tradiționale. De exemplu, în Germania, Oficiul Federal al Poliției are permisiunea de a face hacking. Hackingul e posibil și sub codul penal, e o competență suplimentară în ceea ce privește comunicările de urgență. Există această zonă gri, aceste dispoziții dispoziții legislative la care se face apel, dar se merge împotriva recomandărilor internaționale. Uh, și ceea ce ne spune Consiliul pentru Drepturile Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acestea spun că trebuie să existe niște dispoziții juridice foarte clare în ceea ce privește acest timp de hacking și nu ceea ce vedem că se întâmplă în anumite cazuri. Există diferite instrumente care sunt invazive, pe care colegii mei le-au uh, menționat deja. Probabil se pare că vi s-ar părea că diferența nu e foarte mare, însă acest tip de acces e unul mult mai intrusiv la date față de mecanismele tradiționale existente, judiciare. Eu m-am axat acum pe riscul la drepturile fundamentale în ceea ce privește securitatea pe internet. Există opțiuni de politică limitate și dispoziții limitate în ceea ce privește riscurile și cum sunt acestea contracarate. Așa că noi am analizat în detaliu cum sunt puse în aplicare legislațiile existente în statele membre. Acestea oglindesc recomandările făcute de organismele internaționale pe care le menționam înainte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe. Acolo există restricții în funcție de gravitatea pe care o are infracțiunea, apoi tehnicile de hacking care au, fi, au fost folosite. Există o autoritate judiciară în anumite state membre, autorizare judiciară în anumite state membre. Deci trecem aici la acest nivel național. Garanțiile variază foarte mult și de multe ori au fost criticate. Vă voi da doar câteva exemple. În Polonia, Comisia de la Veneția din Consiliul Europei a intrat în detalii cu privire la noile dispoziții din Polonia. A subliniat lucruri cum ar fi timpul de care e nevoie pentru a obține autorizație în circunstanțe excepționale. Mai există și dispoziții limitate despre care vă vorbeam înainte și apoi garanții în ceea ce privește securitatea internetului. Există și elemente de bune practici. Dacă e neapărat nevoie de hacking guvernamental în anumite state membre, de exemplu în legislația germană există dispoziții în ceea ce privește colectarea și ștergerea datelor legate de viața privată. Propunerea italiană care există are măsuri, multe măsuri tehnice pentru a monitoriza dezvoltarea instrumentelor de hacking. Aceste dispoziții permit folosirea tehnicilor de hacking în multe circunstanțe și nu există condiții foarte stricte, cum există pentru activități mai puțin, mai puțin intrusive. Așa că Ultimele două, pe ultimele două slide-uri puteți să vedeți recomandările și propunerile făcute din perspectiva drepturilor fundamentale și apoi din perspectiva securității internetului. Însă propunerile politice sunt aceleași pentru ambele axe. Dispozițiile legale despre care vă vorbeam, aproape toate sunt foarte noi, așa că Uniunea Europeană poate să aibă un rol de lider față de alte state membre mai puțin mature, care nu au făcut prea mult în acest sens și pot să monitorizeze îmbunătățirea sistemelor acestora. Important e să înțelegem mai bine ce se întâmplă și din punct de vedere legal și practic, să, înțelegem, să înțeleagă ce ar trebui sau nu ar trebui să recomande. Propunerea noastră politice sunt acestea trei, și anume trebuie să fie combătute aceste activități invazive de hacking sau să se țină cont de riscurile care sunt implicate, despre care vă vorbeam deja. Știu că mi-am depășit timpul, voi încerca să închei cât de repede. Așa că Parlamentul European ar putea cere evaluarea ale impactului făcute de statele membre înainte să legifereze pe acest domeniu. Apoi trebuie să se investească în cercetare și e nevoie de dezbatere, astfel încât să se înțeleagă foarte bine ceea ce se întâmplă și practicile din domeniu. Apoi, Uniunea Europeană are acum șansa de a avea un rol de lider pe acest domeniu și să faciliteze partajarea de informații între toate părțile implicate. Uh, societatea civilă, poliție, autoritățile de protecție a datelor, toți cei care intervin aici, astfel încât s-ar putea colabora cu agențiile pentru drepturile fundamentale și altele, cum ar fi Eurojust și așa mai departe. Și cred că astfel uh, am putut să rezum activitatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. Vedeți aici cum puteți să ne contactați. Mulțumim foarte mult! Și acum aș dori să dau cuvântul șefului de operațiuni de la Centrul European de Cibercriminalitate, domnul Fernando Ruiz. Thank you so much. Yeah, my name is Fernando Ruiz, I'm the head of operations. Mulțumesc. Eu sunt uh, Head of Operations la European Cybercrime, Cybercrime Center. Vă voi baza prezentarea pe un document produs recent de Europol împreună cu Eurojust, Ehm, se vorbește despre provocările în uh, combaterea cibercriminalității. Avem uh, puțin timp la dispoziție, însă toate temele despre care voi vorbi sunt extrem de complexe. Ar fi nevoie de un atelier întreg pentru a vorbi despre toate subiectele pe care le atingem noi fără o discuție adecvată nu puteți înțelege bine situația. Voi încerca totuși să fac o prezentare rapidă a provocărilor pe care le întâlnim noi din perspectiva aplicării legii. În primul rând, forțele de ordine nu au acces la datele necesare pentru dezvoltarea anchetelor, pentru că avem restricții. Pierderea datelor este o problemă. Uh, în primul rând, păstrarea datelor, reținerea datelor. După cum știți, în 2014, Curtea Europeană de Justiție a, luat o, a dat o sentință legată de retenția datelor. Multe state membre păstrează în continuare datele de care dispun. Noi trebuie să ne descurcăm cu situațiile care variază la un stat la altul. În al doilea rând, există problema criptării. Una este să ai de-a face cu un fișier criptat sau un dispozitiv criptat sau comunicări criptate. Dacă am uh, un document criptat pe care îl găsesc Um, când fac o percheziție și am uh, la dispoziție un dispozitiv care poate decripta acea informație, uh, desigur, uh, dacă poate să-mi dea acordul, un tribunal îmi dă acordul să folosesc acel, acel device, acel dispozitiv. Desigur, dacă avem un seif, magistrații întotdeauna ne vor da permisiunea să deschidem acel seif pentru acces la informațiile, însă problema nu este de permisiune, ci de mijloace tehnice de care avem nevoie pentru a accesa informațiile. Ce facem când nu avem aceste informații, ne adresăm sursei și le cerem ajutorul celor care au produs acel dispozitiv. Și ei ne spun, nu vreau să vă dau uh, un ajutor aici sau nu pot să o fac pentru că produsul a fost creat astfel încât nu vă pot da acces. Aceasta este dezbaterea pe care o purtăm acum. Monedele criptate sunt o altă chestiune. Ele sunt folosite de infractori în mai multe domenii. se plătește cu aceste monede criptate uh, în multe domenii pentru a spăla bani sau pentru alte activități. Noi încercăm să găsim uh, autorul plăților cu monede criptate. Când încercăm să depistăm transferurile, încercăm să vedem punctul în care, să găsim punctul în care valutele criptate, criptovalutele devin bani reali. Însă informațiile nu ne sunt furnizate, informațiile necesare nu ne sunt furnizate și anchetele se blochează. Pierderea locației este o altă problemă. Directorul Europol a vorbit despre asta. Revenim la problema Darknet. Nu doar că avem capacitate administrativă restrânsă pentru operarea pe Darknet, dar pentru că nu putem localiza fizic conținutul aflat pe Dark Web. Dacă știm că există un forum uh, criminal în care um, infractorii vorbesc despre cum violează copiii, de exemplu, dacă nu știm unde este uh, stocată acea informație, noi nu putem să ne adresăm niciunei instanțe ca să ne dea permit, permisiunea să investigăm. Noi nu știm unde se află infractorii fizic, nu le cunoaștem locația, deci este complicat. Accesul la datele de pe cloud. Iarăși avem probleme pentru că companiile furnizoare de servicii uh, nu sunt neapărat, nu stochează neapărat datele în țara lor, ci poate în alt stat sau în alte state. Adesea, companiile ne spun că accesul la acele date intră sub incidența dreptului altui stat. Avem cazuri în care datele de care avem nevoie nu doar că se află într-un stat terț, ci în mai multe state terțe și trebuie să colectăm bucățele diferite în jurisdicții diferite pentru a uh, obține datele complete. Parteneriatele public-private, s-a mai vorbit despre ele, trebuie să cooperăm cu sectorul privat, în primul rând pentru că ei dețin foarte multe date și au vizibil, văd foarte clar ce se întâmplă cu cibercriminalitatea. Trebuie să cooperăm cu ei pentru a coopera cu sectorul privat, e nevoie de un cadru legal, dar ai nevoie și ca sectorul privat să dorească să coopereze, pentru că ei pot dispune de informații și pot fi dispuși să le uh, împărtășească sau nu. Însă au nevoie de cadrul legal adecvat pentru a putea transmite acele informații agențiilor de aplicare a legii respectând în același timp toate regulamentele de protecție a datelor. La Europol avem uh, experiență cu sectorul privat, folosim uh, grupuri consultative și vreau să vă spun că am ajuns la un nivel de cooperare foarte bun și am construit și un nivel adecvat de încredere, pentru că sectorul privat nu are nicio obligație să coopereze cu uh, forțele de aplicare a legii. O fac voluntar și de aceea trebuie să există încredere între cele două părți. Asta, la asta lucrăm noi. Tot în legătură cu parteneriatele public-private, voi aduce în discuție și subiectul internetului lucrurilor. Fenomenul care se conturează acum, uh, în care vedem că în curând toate dispozitivele pe care le folosim uh, vor fi conectate la internet. Nu doar calculatorul, uh, telefonul și așa mai departe, ci și ceasul și alte aparate pe care le folosim. Dacă nu vom introduce metode de siguranță, de protecție acestor uh, aparate, ele vor deveni foarte vulnerabile la atacuri și vom avea exemple din ce în ce mai multe de atacuri prin botnets și uh, alte tipuri de atacuri direcționate către obiecte conectate la internet. Nu știm deocamdată soluția, arătăm doar care sunt problemele, dar trebuie să creăm legislația și standarde minime de protecție pentru ca o companie să poată vândă, vinde o păpușă unui copil, trebuie să treacă un număr de controle referitoare la material, la siguranța prezentată de păpușa respectivă. Însă nu există controle referitoare la riscul pe care aceste dispozitive le pot prezenta pentru utilizator. Trebuie să acoperim și această lacună. Atâta vreau să vă spun și îl voi ruga acum pe um, colegul meu să um, continue cu alte chestiuni. Mulțumesc foarte mult. Cadrele legale reprezintă o provocare în uh, calea un obstacol în calea cooperării transfrontaliere pentru combaterea cibercriminalității. Tehnologia evoluează rapid și, ca de obicei, procesul legislativ uh, o prinde din urmă cu greu. Dreptul uh, material este și procedural. Acest lucru afectează mult uh, modul în care funcționează justiția, precum principiul teritorialității, așa cum a explicat și domnul Lașapel. Există și diferențe de tradiție juridică ce se traduc în statele membre în legi diferite legate de rolul au diferitelor autorități și modul în care se gestionează dovezile în um, procedurile penale. Nu există cadru legal armonizat pentru uh, investigațiile pe internet, um, cu atât mai puțin uh, pentru Darknet, așa cum a spus-o și directorul Europolului. Cât despre cooperarea internațională, Procesul actual um, este lent și um, directiva referitoare la acest subiect nu a fost gândită pentru um, a acoperi și chestiunile legate de infracționalitatea cibernetică. măsurile, uh, statutul măsurilor provizionale din uh, directivă uh, nu sunt suficient de mm, bine precizate în directivă. Această directivă va intra totuși în vigoare în mai puțin de o lună. nici măcar specialiștii nu pot ține pasul cu evoluția tehnologiei și vă dați seama că situația omului de rând este încă și mai uh, gravă. E nevoie de mai multe eforturi pentru a reușit să aducem uh, procurorii și anchetatorii la un nivel suficient uh, de cunoștințe tehnologice pentru a putea face față schimbărilor. Ei trebuie să fie formați mai bine. Uh, internetul este un, atât un factor care ne ajută, cât și unul care ne perturbează. El a avut un impact important asupra modului în care se comit uh, infracțiuni și a modul în care ele sunt investigate. Evoluează modul în care se comit infracțiuni și mecanismele de prindere a infractorilor evoluează lent. De aceea trebuie să găsim uh, soluții originale la aceste provocări. Trebuie să încercăm să păstrăm echilibrul între drepturile fundamentale și interesul anchetelor. Trebuie să găsim soluții care să reziste la testul timpului și să fie acceptabile internaționale. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității și proporționalității și, după cum am spus mai devreme, diavolul se ascunde în detalii. Prin inovare și cooperare, Europol va putea face față uh, evoluțiilor. Este singurul mod în care vom putea ține pasul. În spatele oricărei infracțiuni cibernetice se află un model de afaceri de succes. Noi trebuie să atacăm nivelul de modelul de afaceri pe care se bazează infractorii pe internet. Aceste organizații care um, acționează pe internet nu sunt organizate ierarhic și ele sunt, uh, se adaptează foarte ușor. Dacă nu suntem pregătiți să facem față acestei noi realități, trebuie să ne actualizăm metodele. Jurisprudența reacționează în general mai repede la schimbările în peisajul criminal. Noi trebuie să oprim atât infracțiunea cât și infractorul. În domeniul cooperării încercăm să găsim alternative pentru a putea um, colecta dovezi în mod mai eficient. Trebuie să îmbunătățim cooperarea internațională și să creăm comunități de încredere și platforme în care să se poată face schimb de bune practici, creând instrumente practice. EUCTF susținut de Europol și EGS susținut de Eurojust sunt astfel de platforme. Prin inovare și cooperare și prin cooperare în domeniul inovării putem să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Wilmot are cuvântul. Thank you, Chair. Uh, actually... Mulțumesc, doamnă președinte. Olivier Micol va vorbi despre protecția datelor, iar uh, eu uh, voi face restul pentru a vă prezenta perspectiva generală a Comisiei. Antevorbitorii mei au uh, arătat care sunt problemele cu care ne confruntăm în domeniul politicilor. Eu uh, mă voi referi la câteva subiecte. În primul rând, uh, despre uh, investigațiile penale, despre ce s-a mai făcut în domeniul fraudei și mă voi referi și la Convenția de la Budapesta a Consiliului Europei, referindu-mă și la uh, strategia noastră de cibersecuritate. În legătură cu uh, cheile, noi avem o directivă din 2013 în care se referă la sistemele informatice. Acum analizăm cum uh, s-a transpus directiva în statele membre, cum este implementată, cum putem coopera cu statele membre pentru a îmbunătăți aplicarea directivei și, desigur, dacă va trebui, vom uh, lua și măsuri de nerespectare, de încălcare. noi putem armoniza sancțiunile penale pentru astfel de infracțiuni, ceea ce facilitează cooperarea între forțele de măținere a ordinii. În legătură cu uh, evoluțiile de politică în uh, anchetele penale, principalul nostru domeniu de activitate, aici analizăm anchete concrete în care poliția obține un mandat pentru a accesa dovezi. Nu ne referim la supraveghere în masă. Avem o cooperare excelentă cu Digi Justiție și cu celelalte direcții generale. De asemenea, cu Europol și cu Eurojust. Eu uh, mă ocup de următoarele subiecte. Dacă avem dovezi, deci retenția, păstrarea datelor, dacă uh, forțele de aplicare a legii au acces la cele informații și dacă mm, forțele de aplicare a ordinii pot citi această, aceste informații. Problema criptării. Sentința din decembrie a Curții de Justiție a vorbit despre implicațiile pentru uh, forțele de lege a problemei criptării, atât din punct de vedere operațional, cât și în, în, uh, din punct de vedere al criptării. După o primă reuniune s-a dovedit că sunt multe chestiuni de analizat în detaliu. Cred că la Consiliu se va lucra mult la acest subiect. Comisia a spus că va pregăti îndrumări pentru statele membre pentru a ști cum își pot uh, face legislația compatibilă cu sentința. Vom avea nevoie de multe informații, analizăm sentința, analizăm dreptul național și uh, analizăm uh, activitatea grupului de lucru al președinției. În legătură cu dovezile electronice, vreau să-i mulțumesc domnului Magnami pentru uh, cuvintele dumnealui foarte amabile în legătură cu procesul pe care l-am uh, început. Încercăm în primul rând să îmbunătățim cooperarea directă între forțele de lege din statele membre și furnizorii de servicii. În al doilea rând, vrem să îmbunătățim asistența um, reciprocă cu Statele Unite și ordinul de anchetă de la nivelul european. Și, de asemenea, încercăm să rezolvăm și problema asistenței juridice. Și, în al treilea rând, căutăm soluții la problema jurisdicției aplicabile. Am uh, pus pe picioare un proces cuprinzător uh, alături de agenții, forțe de lege, agenții și ministere și uh, cu industriile implicate. Dorim să pregătim până în iunie un pachet de opțiuni. Deci în câteva luni vom, veni cu, vom reveni cu detalii mai concrete. Elementul final, procesul de criptare. Acesta este destul de recent, am început la începutul anului să lucrăm la el. E vorba de un proces în două etape. În primul rând trebuie să colectăm informații, în al doilea rând odată ce toate informațiile relevante de la părțile implicate au fost colectate, să analizăm informațiile și să pregătim un pachet de opțiuni, de variante. Cu cine discutăm? Actorii cheie aici sunt agențiile europene, Europol, Eurojust, ENISA, pentru chestiuni legate de securitatea rețelelor și Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Vreau să subliniez eforturile depuse de această ultimă agenție. Ei uh, au dat dovadă de foarte mult entuziasm și au venit cu multe chestiuni concrete, practice, nu cu preocupări filozofice, cu propuneri practice. În următoarele câteva luni vom cere agențiilor să organizeze ateliere cu experți din statele membre, unele tehnice și unele juridice care sunt problemele tehnice cu care se confruntă forțele de lege și care sunt chestiuni legate de internet și, din punct de vedere juridic, care sunt cadrele juridice legislative din statele membre care guvernează folosirea de tehnici uh, de decriptare de către autoritățile de aplicare a lege și uh, care este legătura cu cadrul drepturilor fundamentale. Pentru noi e important ca dezbaterea să nu se reducă la vulnerabilități acesta reprezintă un element important, însă sunt uh, și alte chestiuni importante, tehnice și juridice, care trebuie analizate. Nu avem planuri de propunere de legi, dar uh, rămânem deschiși pentru că e important să analizăm toate posibilitățile pentru a putea justifica ce propunem sau nu propunem la sfârșitul acestui proces. Vrem ca uh, acest proces să se finalizeze până în luna octombrie. pentru că va veni vorba despre protecția datelor, îi voi da acum cuvântul lui Olivier. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Într-adevăr, această discuție, în măsura în care necesită o procesare a datelor personale, atinge problema drepturilor fundamentale și protecția datelor personale este de mare importanță. Trebuie să ne asigurăm că la toate aceste probleme se ating cerințele cu privire la protecția datelor. Dacă ar trebui să vorbim despre um, sectorul privat și colaborarea cu sectorul privat în domeniul cibercriminalității, există mai multe considerente de domeniul um, de domeniul acțiunilor care se pot lua. În primul rând, securitatea este o chestiune esențială, privat, sfera privată, pe de altă parte, ele nu trebuie să fie văzute ca excluzându-se reciproc, ci din contră ca întărindu-se reciproc. Și pentru aceasta trebuie să găsim soluții tehnice și legale, incluzând aici și clauze de salvgardare din punct de vedere al protecției datelor. Dacă ne uităm la lupta împotriva cibercriminalității, și la cum să îmbunătățim, de exemplu, accesul transfrontalier la um, datele stocate electronic în domeniul um, anchetelor penale, trebuie să respectăm uh, regulile de protecție a datelor și uh, regulile și cadrul de uh, drepturi fundamentale. De fiecare dată când există o interferență, uh, subiectul are dreptul la protecția datelor personale. Această interferență trebuie să fie apoi stipulată în legislație o legislație corectă, clară și previzibilă, care să includă toate uh, uh, clauzele de salvgardare necesare. În momentul de față, am adoptat anul trecut cadrul pentru protecția datelor, mai ales uh, regulamentul cu privire la protecția datelor, care se va aplica din 25 mai 2018. Și în contextul acesta câteva elemente sunt foarte importante pentru discuția de azi. De exemplu, o precizare a procesului, a procesării datelor de către service provider și uh, în plus deschiderea acestor date de către ofertații de servicii, către autorități, trebuie să se bazeze pe una din cele șase temei juridice existente în, care sunt prevăzute în articolul 6 GDPR. Articolul cu privire la continuarea directivei 95-46 și există mai multe opțiuni pentru procesarea legală a datelor personale în cazul unei anchete. În plus, um, actele normative adaugă câteva informații suplimentare cu privire la procesarea datelor personale, colectarea datelor în scopuri comerciale și uh, alte scopuri, precum prevenirea criminalității și investigații uh, penale. O cerere principală, cererile principale uh, trebuie să fie însă respectate, cum ar fi acuratețea, faptul că um, Dreptul la informare trebuie să fie însă um, totdeauna și susținut de către măsuri legislative. Dincolo de aceasta, GDPR-ul trebuie să ofere și mai multe elemente cu privire la transferul datelor personale de către un ofertant de servicii și întregul uh, capitolul 5 din, uh, din actul acesta se referă la uh, exact acest aspect. De exemplu, în cazuri în care în legislație se prevede mai mult în ceea ce privește cibercriminalitatea și procesul, procesarea datelor, chiar dacă textele legislative sunt uh, altele, Um, Regulamentul de protecție a datelor uh, prevede cibercriminalitate, combaterea terorismului, agenda europeană um, pe securitate ca um, um, opțiuni și trebuie să se găsească o colaborare mai bună a schimbului de date între autoritățile naționale, poliție și autoritățile de verificare pentru a putea crea încredere și, în același timp, siguranță juridică. Acest uh, regulament ar îmbunătăți așadar uh, lupta împotriva criminalității organizate dacă este folosit cum trebuie. Se știe că statele membre trebuie să pună în comun mai multe informații și să ofere mai multe informații și agențiilor Europol și Eurojust. Această directivă stabilește standardele comune pentru protecția datelor. Această directivă nu se referă la restrângerea punerii în aplicare a legislației, ci este, vorbește despre procesarea corectă a datelor personale. Și în final, aș dori să mai notez că în contextul combaterii cibercriminalității, Cererea din partea autorităților de punere în aplicare a legislației a ofertanților de servicii cu privire la procesarea datelor personale, subject name-ul sau adresa IP, uh, trebuie să fie văzute în contextul următor. Directiva Um, politicilor în domeniu a stabilit un cadru pentru procesarea datelor și mai ales articolul 39 al directivei este foarte grăitor în, cazul în care ofertanții de servicii sunt locați în, uh, localizați în țări terțe. Mulțumesc foarte mult! O ultimă frază, vă rog, pentru că nu prea mai avem timp. Credeam că avem 15 minute noi, Comisia. Pare rău. O să acopăr cele ultimele trei puncte pe care vreau să le abordăm dezvoltarea politicilor în ceea ce privește uh, pe, plățile cash, vedem o creștere a astfel de fraudă, iar cadrul actual existent uh, legislativ în Europa este învechit, având în vedere că acum uh, există din ce în ce mai multe plăți, bineînțeles, cu cardul de credit. Am deschis un studiu, am lăsat un studiu și vom avea un studiu de impact gata probabil în septembrie. Și ultime două puncte. Consiliul Europei și Convenția de la Budapesta, semnată de acesta, subliniază activitatea noastră în domeniu și noi susținem această convenție. Colaborăm foarte bine cu Consiliul Europei pentru ca să creăm capacitate de combatere a cibercriminalității în țările terțe. Ca să răspundem la cibersecuritate și strategia cu privire la cibersecuritate în 2013, dar și revizuirea posibilă a acestei strategii, în momentul de față ne gândim la uh, o evaluare a acesteia și vom lua o decizie probabil în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc pentru răbdare, doamnă președinte. Thank you, thank you for very concrete eh, information. Uh, colleagues, I would like... Mulțumesc, dragi colegi, aș dori să vă atrag atenția că studiul acesta se găsește în formă pe hârtie, format hârtie și puteți să luați acest studiu cu dumneavoastră dacă doriți. Aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Vozenberg acum, din partea PPE, care este raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun că sunt raportoare pentru acest raport pe tema cibercriminalității. Aș vrea să mulțumesc tuturor vorbitorilor care au luat cuvântul astăzi pentru că ne-au transmis informații foarte valoroase. Nu am avut foarte mult timp la dispoziție, dar totuși fiecare dintre dumneavoastră ați abordat teme care sunt în domeniul dumneavoastră de specialitate și eu cred că pentru noi toți trebuie să fie clar că cibercriminalitatea dezvoltarea mm, tipului de criminalitate și uh, dezvoltarea tehnologică sunt întotdeauna un pas înainte a legisla- față de legislație și față de autoritățile judiciare. Deci, dincolo de toate aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră, armonizarea actelor legislative în domeniul prevenirii, dar și în domeniul pedepsirii a astfel de infracțiuni, presupune faptul că trebuie să acționăm la nivel european. Dumneavoastră, cu domeniile de specialitate pe care le reprezentați, ne-ați spus tocmai că nu există un nivel armonizat de combatere a criminalității în statele membre și unul din problemele cele mai mari pe care le avem este că nu avem o legislație uniformă în toate statele Uniunii Europene. Deci nu avem o legislație amplă care se aplică în toate statele și care ține cont însă și uh, ceea ce se specifică în domeniile uh, reglementate de directive specifice. Chiar dacă vorbim despre uh, prevenire sau dacă vorbim despre combatere, în ambele aceste domenii trebuie să venim, devenim mai eficienți și, după părerea mea, este foarte complex domeniul, este foarte complex și să găsim o soluție la aceste probleme cum se poate, în primul rând, identifica o cibercriminalitate și apoi cum se poate ea combate, sunt întrebări foarte dificile. Un subiect foarte important pentru mine e următorul. De exemplu, datele electronice. Să spunem, de exemplu, dacă date electronice sunt folosite ca probă în probațiunea unei specii, at, uh, spețe, atunci uh, s-ar putea ca felul în care au fost colectate să difere foarte mult. Întrebarea este și dacă avem dreptul să folosim aceste date într-o procedură. De asemenea, aici avem diferențe foarte mari între statele membre. Anumite baze de date pot fi folosite în anumite state, în altele nu. Deci, ă, dincolo de principiul, adică în spatele principiului subsidiarității se ascunde, de fapt, o diferență foarte mare între actele legislative din ă, Uniunea Europeană și că nu există armonizare. Să nu mai vorbim de țările terțe, care sunt în alte situații și ele. Deci aș vrea să întreb pe experții de aici următoarele. În ce măsură Comisia se gândește, mai ales în baza concluziilor din iunie, să facă o armonizare a legislației pentru ca, de exemplu, în domeniul probațiunii electronice să poată să existe o reglementare unitară. Dacă ne gândim, de exemplu, că o mare parte din materialele de probă sunt de obicei uh, pe electronice acum și dacă aceasta oferă posibilitatea să se descopere o activitate criminală într-un stat membru folosind astfel de materiale, dar dacă acolo, de exemplu, acestea nu sunt uh, permise, ce facem? Ne oprim cu procedura din cauza că acolo legislația nu e armonizată? Mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Miriam Dali, mulțumesc foarte mult experților pentru că sunt, au fost aici astăzi. A fost uh, un schimb de opinii foarte interesant. Eu cred că un lucru a devenit foarte clar și anume că cibercriminalitatea se schimbă cu un pas foarte rapid, într-un pas foarte rapid și actorii în domeniul criminalității sunt mult mai rapizi decât noi. Pentru a putea combate uh, acest decalaj. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le are Uniunea Europeană la dispoziție. Cum am făcut astăzi, am recunoscut scut care sunt uh, problemele, punctele slabe și care ar fi putea să fie soluțiile. Pentru a face așa ceva, trebuie să ne asigurăm că um, schimbul de informații Um, sistemul de folosire a schimbului de informații este întotdeauna updatat și, de exemplu, un, un exemplu foarte bun sunt aici sistemele de votare într-o eră în care sistemele electorale încep să fie din ce în ce mai digitale. Eu cred însă că dacă ne uităm doar la directiva 2013 nu este suficient. Trebuie să evaluăm de asemenea și um, raportul de implementare uh, al Comisiei pentru combaterea exploatării copiilor uh, online. Eu sunt raportor din umbră din partea SCD pe acest subiect, însă uh, eu cred că foarte important ar fi să subliniem ceva ce au menționat deja experții și anume că combaterea cibercriminalității nu trebuie să însemne că protecția datelor despre cetățenii este periclitată. Salut revizuirea directivei cu privire la spațiul privat și mă bucur că acest raport al Parlamentului va putea ține cont de standardele foarte ridicate pentru protecția datelor, la care ține foarte mult comisia noastră și pe care le-a subliniat și echipa de negociatori. Mai sunt anumite aspecte pe care eu aș dori să le menționez, pentru că la un moment dat, la început, ne-am concentrat și pe teritorialitate ca obstacol Domnul de la Chapelle a menționat această problemă, ceea ce mă face să constat că și dacă am fi avut o armonizare în Uniunea Europeană între statele membre, ar trebui să avem o armonizare dincolo de continent și pe anumite regiuni, de asemenea în afara Uniunii. Deci nu va rezolva problema dacă armonizăm uh, legislația în Uniunea Europeană. Mai putem face aici o legătură și cu alt subiect menționat de domnul Fernando Ruiz, care vorbea despre securitatea aparaturii și dacă mergem să explorăm acest domeniu, vom constata cu siguranță diferențe în jurisdicții și dacă avem noi nevoie de linii directoare, trebuie să înțelegem și cum vrem să armonizăm situația, cum, ce vrem să facem. Însă nu e vorba numai de vulnerabilitate, e vorba și de oportunități aici și eu cred că într-o declarație ca aceasta e bine să le subliniem. Noi trebuie neapărat să ne concentrăm pe implicarea comunității pentru ca să abordeze problema cibercriminalității și problema exploatării copiilor online, un alt punct la care lucrăm. Am fost foarte uimită să văd că există o promovarea tinerilor hacker să își folosească competențele. Dacă evităm cibercriminalitatea, foarte mulți din acești oameni au uh, foarte multe uh, competențe și uh, nu trebuie să permitem ca ele să fie folosite negativ. Însă o altă declarație care s-a făcut, pe care o folosesc adesea guvernele, este că fiind din cauza sistemelor bug bounties, uh, se poate așadar preveni un atac uh, de partea unui hacker, dar că lucrurile de fapt nu sunt atât de simple. Oricum vă bucur foarte mult să lucrez și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Natalie Grisbeck, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc experților pentru prezentarea lor. O prezentare foarte detaliată, foarte interesantă și foarte tehnică pe care nu aș vrea să revin acum pentru că e foarte târziu și pe care o voi reciti cu siguranță și care mă va duce poate la câteva întrebări în scris ulterior față de acest subiect atât de important. Un subiect care a făcut și obiectul raportului în uh, trecut, pe un fenomen care este în creștere, se dezvoltă la o viteză foarte mare atât în domeniul tehnic cât și cu implicațiile sale politice um, pe continentul european. Deci, uh, amenințările vin din multiplicarea, originalitatea uh, acestor posibilități tehnice, iar cetățenii așteaptă răspunsuri din partea noastră, iar eu, fiind dat că suntem acum uh, la finalul reuniunii, aș dori să fiu oarecum mai polemică pentru că am vorbit de multe ori despre textele existente, dar prima întrebare, pentru că suntem într-o comisie parlamentară, chiar dacă nu suntem prea mulți aici în sală, suntem aici pentru a produce norme sau uh, texte și avize care ne reprezintă. Am vorbit deja de mai multe ori despre directiva din 2013 sau alte norme existente și vreau să știu dacă, după părerea dumneavoastră, avem nevoie de o nouă legislație și vorbesc de o legislație în sensul de normă. E nevoie de instrumente noi sau ceea ce există considerat că este suficient, fiind dat că noi acum discutăm despre uh, multe domenii, multe teme, spunând tot timpul la nivel uh, european că e vorba de o cooperare și de faptul că începem totuși să ne învârtim în cerc. Tehnicile nu au, uh, sunt cunoscute de către cetățenii europeni care uh, sunt conștienți și de amenințările pe care le aduc cu sine. și care aduc cu sine și o dezvoltare a cibercriminalității. E o primă întrebare din partea mea. Întrebarea e dacă va trebui să avem o nouă legislație și dacă da, atunci care este prioritatea dumneavoastră? A doua întrebare care va veni să completeze până la urmă prima mea întrebare. Am citit raportul Forumului Internațional pentru Cibersecuritate care a avut loc la Lille, în Franța, la începutul anului 2017, deci acum câteva săptămâni. Și acest raport pare să spună pentru țara mea, pentru Franța, că arsenalul penal pentru a lupta împotriva cibercriminalității există deja, chiar dacă este destul de răspândit și nu e bine coagulat, dar există și că ceea ce lipsește până la urmă sunt concluziile și nu uh, noi uh, dispoziții legislative, ci mijloace financiare, mijloace de resurse umane și alte tehnici. Și vreau să vă întreb dacă vi se par suficiente instrumentele sau sunt insuficiente și dacă credeți că am putea să combatem lipsa de formare a magistraților în domeniu. Sunteți de acord cu această analiză și cu concluzii, concluziile acestea recente? în aceeași direcție de legislație, de norme sau nu. Am citit în această dimineață în presă că Comisia Europeană este gata să lanseze noi șantiere în domeniul cibersecurității. Dumneavoastră ați menționat exact același lucru și vreau să mă asigur că revizuirea agendei pentru sfera digitală la jumătatea parcursului ar trebui să anunțe și reforme uh, eu vorbesc doar de trei minute, deci sigur, eu sunt raportor din umbră și am nevoie și eu de câteva răspunsuri la subiectul acesta. Bun, răspunsul poate să mi-l trim, pot să mi-l trimită, doamnă președinte. Evaluarea domeniului uh, acesta este prevăzut, dacă puteți să-mi răspundeți din partea Comisiei cât se poate de repede. Și ultima întrebare, la ultima audiere cu comisarul Julian King, uh, el a revenit asupra îmbunătățirii rezistenței. Vreau să știu dacă e vorba de o axă preventivă pe care merge Comisia și pe care oare o intenționează să o îmbunătățească sau dacă există altceva. Am folosit 3-4 minute, doamnă președinte. Okay, thank you very much. Uh, okay, uh, then, uh... Mulțumim foarte mult. Am dori acum să auzim rezultatele, mai ales din partea Comisiei, în ceea ce privește această inițiativă legislativă, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc tuturor membrilor care ne-au pus întrebări. Ne-ați întrebat dacă vom face propuneri legislative. Exact la acest lucru ne gândim acum în ceea ce privește faptele. Așa că în iunie, așa cum vă spuneam, vom reveni cu un pachet de opțiuni. Să vedem atunci dacă vor exista sau nu vor exista propuneri legislative sau vom spune din nou că ne-am gândit să pregătim propuneri legislative. Cam acesta E felul în care ne gândim noi acum. Ne-ați întrebat dacă mergem în cerc, dacă ținem cont de nouă legislație sau trebuie să uh, consolidăm ceea ce există. Ei bine, eu nu cred că cele două opțiuni se exclud una pe cealaltă. Dacă fie că facem sau nu propuneri legislative, tot trebuie să ne gândim dacă trebuie consolidate resursele umane, dacă e nevoie de mai multă formare pentru actorii cheie, de ce avem nevoie pe partea de hardware, software și așa mai departe în ceea ce privește personalul. Așa că avem o serie întreagă de acțiuni care se pun în aplicare pentru toate toate domeniile pe care le menționam. Au existat și întrebări specifice legate de atacurile împotriva sistemelor informatice și directiva aceasta. Și cred că și la securitatea internetului lucrurilor, Internet of Things și riscurile care există asupra sistemelor de votare online. Colegii mei analizează toate acestea în cadrul strategiei pentru cibersecuritate. Să vedem dacă e nevoie sau nu de o revizuire a acestei strategii. Comisia analizează cu mare atenție toate aceste detalii și încercăm să avem o abordare extinsă, să vedem dacă trebuie sau nu să revizuim strategia pentru a ne adresa unea sau mai multe dintre aceste probleme. V-ați uh, referit la exploatarea copilor. Unitatea mea nu se ocupă de aceasta și cred că nu ar trebui să menționez subiectul astăzi pentru că am înțeles că aveți o audiere în acest sens mâine unde directorul general al unității mele, al alte unități vă va spune mai multe. Două întrebări ultime. În ceea ce privește revizuirea sistemului revizuirea pieții unice digitale. Din păcate nu am colegi astăzi aici prezenți care se ocupă de subiect. Știu că tensiunea crește și dacă aveți întrebări specifice, le voi transmite colegilor mei de la DG Connect. Un ultim punct, rezistența, consolidarea rezistenței e ceva ce analizăm în același cadru, dacă revizuim sau nu strategia pentru cibersecuritate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum îi dăm cuvântul domnului Bertrand de la Chapelle pentru a răspunde. Mulțumesc, doamna președinte. Un comentariu rapid la o serie dintre observațiile pe care le-am ascultat. Ce e foarte important în aceste chestiuni? Aș introduce aici câteva noi cuvinte când vorbim de armonizare. Uh, când înțelegem că e nevoie de cooperare și de lucruri care trec de Uniunea Europeană, pentru că e o problemă care există deja în interiorul Uniunii Europene, dar e clar că nu vom avea o armonizare peste tot. Un concept care a reieșit de aici e legat de interoperabilitatea juridică. Să se pună accentul mai mult pe garanții procedurale, pe interfațe între actori privați și publici transfrontalieri, mai degrabă accentul pe acestea decât pe armonizare încă ceva asemănător, când se pune o întrebare legată de noi instrumente, dacă sunt sau nu necesare. Ce însemna de fapt întrebarea? Și anume, aș spune noi texte în categoria existentă de instrumente. Există o asemenea posibilitate că am avea nevoie de noi tipuri de instrumente la nivel internațional, instrumente care nu sunt legislație, nu sunt tratate, dar ceva ce am putea ce am putea numi standarde politice, lucruri elaborate între diferitele părți interesate, care apoi sunt utilizate de acestea, fie pentru a fi incorporate în textele juridice sau folosite în alte tipuri de scopuri. Așa că sunt importante interoperabilitatea juridică și standarde de politică. Apoi, ce mai important e dimensionare, dimensiunea din afara Uniunii Europene. Cum s-a spus în unele intervenții, Uniunea Europeană are acum această șansă unică de a seta standardele și de a avea un rol de lider. Însă, în același timp, e nevoie de aceste standarde politice și de sisteme interoperaționale, astfel încât să ajungem la regiuni în care o parte din producători își au sediul. Așa că ne întrebăm cum putem să dimensionăm un regim, cum ne putem asigura că contextul este unul bun. E din nou nevoie de cooperarea companiilor. Apoi, dimensiunea jurisdicțională e una transversală, depășește subiectul pe care îl discutăm noi aici. Ce e în joc, cum este exersată suveranitatea în era digitală. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru această dezbatere. Vă mulțumesc pentru rezumatele făcute, mulțumesc pentru intervențiile pe care le-am auzit astăzi. A fost un subiect foarte interesant și vă reamintesc că avem acest studiu. Ne reîntâlnim mâine la ora 9. Vă mulțumesc mâine dimineață.